Good morning, um, everybody. Bună dimineața, dragi colegi. În primul rând vreau să dau un călduros bun venit um, președinției bulgare, invitații noștri de astăzi. Ca întotdeauna vom avea o prezentare a programului uh, președinției Consiliului. Domnul Emil Karanikulov, care este ministrul uh, pentru Economie și domnul Ivailo Moscovski, care este ministru al transporturilor, al tehnologiei informațiilor și al comunicațiilor. Bun venit aici și vă dau cuvântul imediat pentru a face prezentarea programului dumneavoastră. Vă rog. Уважаема госпожо председател Ван Босфют, уважаеми членове на Европейския Bună ziua, doamna președintă, doamnelor și domnilor europarlamentari, dragi colegi, vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne oferiți de a prezenta prioritățile președinției noastre. Știm uh, cu toții cât de importantă este cooperarea cu Parlamentul European pentru uh, buna implementare a politicilor noastre. Aș vrea să profit de ocazie pentru a mulțumi președinției estone și Parlamentului European pentru buna cooperare de până acum și rezultatele obținute. Sper ca și în continuare să continuăm cu această bună cooperare în cadrul trioului de președinție și în special cu Parlamentul European pentru a atinge rezultatele scontate. Anul acesta împlinim 25 uh, de ani ai pieții unice și cele patru uh, libertăți uh, de mișcare arată cât de important este proiectul european și ce beneficii aduce pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri, lucru care s-a văzut din ce în ce mai mult în ultimii ani. Anul trecut uh, s-a pus uh, capăt uh, taxelor de roaming, s-au implementat tot felul de măsuri pentru a înlătura obstacolele existente încă pe piața unică, printre care și geoblocarea, portabilitatea serviciilor online la nivel transfrontalier și multe altele. S-au creat condițiile necesare pentru o mai bună cooperare între autoritățile de protecție a consumatorilor și o mai bună protecție a cetățenilor și a mediului în ceea ce privește omologarea de tip și uh, supravegherea pentru vehiculele auto. În același timp, evenimentele politice din ultimii ani ne arată în mod clar că e nevoie de reforme și de o dezvoltare uh, superioară a pieții interne. În același timp, e nevoie și de o mai bună comunicare cu cetățenii europeni. Provocările cu care se confruntă societatea de astăzi, transformările rapide la nivel uh, tehnologic, uh, care duc la uh, schimbarea relațiilor comerciale și obstacolele existente în calea comerțului transfrontalier, toate acestea au nevoie de o comunicare strânsă și o cooperare pentru a ajuta și a îmbunătăți viața zilnică a cetățenilor și a mediului de afaceri. Bulgaria este unul dintre ultimele venite în UE. Noi am preluat președinția UE într-un moment decisiv pentru Europa. Un moment uh, în care avem nevoie să lucrăm împreună pentru a insufla și mai multă energie și putere în proiectul european. Știm foarte bine că perioada de șase luni nu este foarte lungă, însă suntem europeni convinși și dorim să ne aducem contribuția la dezvoltarea UE, printre care și a pieții unice. Tot acestea protejând ceea ce s-a obținut până acum și aducându-ne contribuția pentru politici și soluții de viitor pe care să le propunem cetățenilor împreună avem o abordare realistă în ceea ce privește mandatul nostru. Știm care sunt avantajele și dezavantajele și ne-am luat un angajament uh, de plin pentru a găsi soluții raționale pentru Europa. Este o abordare pe care dorim să o avem și în munca noastră cu Parlamentul European dacă ținem cont de rolul Parlamentului European, care este alesul direct al cetățenilor europeni. În plus, dorim să asigurăm o continuitate a eforturilor făcute până acum, pentru că succesul european este rezultatul muncii noastre împreună. Piața unică este una dintre prioritățile președinției în acest moment decisiv obiectivul nostru fiind acela de a întări încrederea cetățenilor și a mediului de afaceri. Cetățenii europeni așteaptă de la noi acțiune și piața unică aduce beneficii reale pentru consumatori, dar și pentru companiile care doresc să aibă o putere de inovare și de creștere economică mai mare. Piața unică este uh, piața supranațională cea mai mare la nivel global și ar trebui să reflecte contextul global actual și tendințele economice care au de-a face cu uh, procesul de tranziție spre o diferențiere a produselor sau în ceea ce privește uh, trendurile globale și economiile de scară largă. Noi dorim să înlăturăm barierele existente și distorsiunile existente pe piață în ceea ce privește bunurile și serviciile și să întărim și mai mult uh, cele patru libertăți de circulație. În același timp, în special dacă ținem cont de revoluția digitală și tehnologia digitală, piața unică este foarte dinamică și pentru a o dezvolta avem nevoie de o adaptare mai bună a cadrului juridic. Toate acestea se reflectă și în CFM. Unul dintre obiectivele principale ale noastre ar fi acela de a merge mai departe și a implementa până la capăt măsurile existente pentru cele patru strategii ale uh, implementării pieții unice. Faptul că ne aflăm astăzi aici în fața comisiei dumneavoastră, a comisiei IMCO, mă aduce la prezentarea măsurilor necesare pentru implementarea uh, strategiei pentru piață unică digitală la nivelul UE și uh, vom continua să lucrăm în aceste două domenii. Vreau să vă spun cât de important este pentru noi să îmbunătățim uh, piața unică pentru servicii dacă ținem cont de importanța economică și politică a sectorului serviciilor pentru întreaga Uniune. Acest sector reprezintă o parte importantă a PIB-ului și de asemenea a numărului de locuri de muncă reprezentate la nivelul UE și al regiunilor și de aceea am inclus niște priorități pentru pachetul pentru servicii. Noi dorim să începem trialogul pentru a ajunge la un acord cu Parlamentul European la toate aceste inițiative din cadrul pachetului pentru servicii, pentru care avem deja o abordare generală a Consiliului. Avem uh, propunerea pentru uh, verificarea proporționalității, pentru uh, calificările profesionale și, de asemenea, procedura de notificare. O procedură de succes pentru cele două ar duce la o implementare mai bună a directivei serviciilor și o îmbunătățire a funcționării uh, pieții unice pentru servicii. Vom continua să lucrăm uh, și pe marginea propunerii pentru e-card și vom continua uh, lucrările și cooperarea și cu Parlamentul European pe această temă. În ciuda faptului că la momentul acesta nu avem niște soluții mulțumitoare, există câteva chestiuni de natură tehnică și politică care trebuie rezolvate în ceea ce privește uh, acest e-card pentru servicii. Există și alte propuneri pe care dorim să le discutăm cu Parlamentul European, cum ar fi, de exemplu, uh, propunerea uh, Single Digital Gateway, și, ținând cont de abordarea generală a Consiliului, adoptată în cadrul președinției estone, și ținând cont de o evoluție pozitivă la Parlamentul European, dorim să începem trialogul pentru a lua măsurile necesare pentru piața unică uh, digitală și pentru a ajunge la o primă uh, lectură în cele mai bune condiții. Grație mandatului care a fost adoptat în luna decembrie, suntem pregătiți să începem trialogul chiar săptămâna viitoare și în ceea ce privește propunerea pentru uh, produse uh, cu fertilizanți și vom ține cont de echilibrul la care s-a ajuns pentru a găsi soluții la nivel politic, cum ar fi, de exemplu, nivelul de contaminare, în special pentru cadmiu, astfel încât să protejăm uh, sănătatea publică, mediul, dar să aducem beneficii și oportunități de dezvoltare pentru industria europeană. Vom acorda o atenție deosebită și propunerii uh, din domeniul concurenței, propunerea ECN+, pentru a ajunge la un mandat de negociere cu Parlamentul European și pentru a avea negocieri de succes între cele două instituții. Vom încerca să facem uh, progrese și în domeniul dreptului contractual, în speranța de a ajunge la un acord uh, în primă lectură cu Parlamentul European și pentru uh, propunerea uh, pentru conținut digital. Crearea unei reguli unice pentru bunuri uh, va duce la îmbunătățirea situației uh, la nivelul comerțului transfrontalier și eliminarea obstacolelor existente și de aceea vom lucra în continuare pentru a, a avea progrese la Consiliu în ceea ce privește uh, propunerea făcută de contracte pentru bunuri comercializate. Salutăm propunerea Comisiei în ceea ce privește îmbunătățirea uh, pieții unice a bunurilor și pachetul pentru bunuri care a fost prezentat anul trecut, la sfârșitul anului, și de asemenea pentru măsurile de implementare de către autoritățile vamale și autoritățile naționale pentru a evita comercializarea bunurilor periculoase sau neautorizate, deci pentru întărirea încrederii consumatorilor. În felul acesta vom ușura situația pentru companii și pentru IMM-uri, iar la nivelul pieții europene, aceasta va duce și la sporirea încrederii pentru antreprenorii noștri. Iată de ce vom uh, lucra în mod activ pentru a dezbate cele două propuneri la nivelul Consiliului. În același timp, planificăm lucrările gândindu-ne încă la, de la început la viitoarele legi, inițiative legislative care vor veni din partea Comisiei Europene, cum ar fi, de exemplu, propunerea pentru platforme online și noul acord pentru consumatori care a fost anunțat de către Comisie. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Thank you uh, very much. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la domnul Ivailo Moscovski, ministrul transporturilor, tehnologiei informației și comunicațiilor. Vă rog. Bună dimineața, stimată doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Mă bucur și mă simt onorat să pot prezenta prioritățile președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene în domeniul pieței unice digitale. În timpul președinției bulgare vom avea patru priorități pe care ne vom concentra. Europa și viitorul tinerilor, securitate și stabilitate și o Europa puternică și unită, economia și competențele digitale, perspectivele pentru Balcanii de Vest și conectivitatea regiunii respective. Sperăm să ajungem la rezultate concrete pentru a avea o Europa unită și puternică. Și sperăm să facem asta prin uh, consens și să ajungem la competitivitate și coeziune. În implementarea programului trioului președințiilor, Estonia, Bulgaria și Austria, și în colaborarea cu dumneavoastră vom considera că economia digitală și competențele digitale vor fi o ă, sunt o prioritate pentru noi. Dorim să finalizăm inițiativele din ă, cadrul pieței unice digitale și astfel vom coopera cu partenerii noștri pentru a asigura continuitatea care este necesară pentru aceste dosare. Dorim să avem rezultatele cele mai bune. Bulgaria preia președinția acum într-o perioadă în care um, avem foarte multe provocări, dosare legislative pe rol și ne vin, ne parvin și propuneri legislative noi din partea Comisiei. În primăvară ne vom concentra mai ales pe continuarea eforturilor și pe finalizarea negocierilor în ceea ce privește cadrul de reglementare pentru comunicații electronice. Sperăm că vom uh, face astfel un pas în plus înspre o societate digitală. Consumatorii vor afla care sunt beneficiile concrete derivate din noul uh, cadru referitor la comunicațiile electronice. Vom revizui cadrul pentru telecomunicații care va aduce o protecție suplimentară consumatorilor, indiferent de tipul de servicii de comunicare electronică și de uh, furnizorul de servicii. În acest nou cadru, ne vom asigura că va exista acoperire uh, cu mare viteză, indiferent de zona geografică. De asemenea, vom asigura acces egal al consumatorilor la servicii, mai ales pentru consumatorii cu limitări funcționale și cu dizabilități. De asemenea, vom asigura accesul la asistență de urgență prin folosirea unor dispozitive mobile diferite. De asemenea, ă, vom încerca să aducem prețuri accesibile pentru serviciile de voce și internet. În spiritul bunei comunicări dorim să progresăm ă, la dosarul cu privire la fluxul ă, liber al datelor fără caracter personal. Acest acest, această liberă circulație este o condiție prearabilă pentru economia digitală, care este o sursă de locuri de muncă și uh, competențe digitale mai bune. Pentru a debloca potențialul acestei economii digitale, trebuie să ne asigurăm că datele circulă liber în întreaga Uniune Europeană. În acest sens, suntem pregătiți să lansăm negocierile de îndată ce Parlamentul European adoptă amendamentele sale. În următoarele câteva luni ne vom strădui să ne asigurăm că avem acces nediscriminatoriu pentru cetățeni și firme la informațiile online, la procedurile și serviciile online. Iată încă un pas înspre transformarea administrației publice într-una eficientă, deschisă și favorabilă incluziunii care favorizează folosirea serviciilor digitale. În acest sens, vom uh, lansa negocierile cu Parlamentul cât se poate de repede. Și sperăm să avem o finalizare a acestor negocieri în cadrul mandatului nostru. De asemenea, ne vom concentra pe drepturi egale pentru persoanele cu dizabilități și cu limitări funcționale. Dorim să progresăm foarte mult Uh, de dragul acestor cetățeni și sperăm că putem uh, termina trilogurile pentru actul pentru persoane cu dizabilități în cadrul președinției bulgare. Se înțelege de la sine că una dintre cele mai importante activități care însoțesc economia digitală se referă la măsurile din domeniul securității cibernetice. Este vorba despre un eveniment foarte important, al, element foarte important al societății moderne și economiei moderne. Iar noi ne vom strădui să avem, să adoptăm o abordare generală la propunerea cu privire la uh, securitatea cibernetică, care are intenția de a stabili un mediu comun pentru securitatea cibernetică precum și un, mediu, un cadru comun pentru certificare cibernetică. Dorim să ne asigurăm că utilizatorii au încredere în uh, internet și în uh, securitatea mediului online. De asemenea, sperăm să rezolvăm problema fragmentării pieței. Știm foarte bine că cetățenii noștri trebuie să um, aibă încredere că le este protejată confidențialitatea în mediul uh, online. De aceea, vom dori să atingem un echilibru, să ajungem la un compromis între protejarea informațiilor confidențiale și aspectele tehnice. Așadar, vom lansa negocieri cu privire la uh, pachetul de date 3, folosirea uh, adică liberul acces la datele publice este o prioritate pentru noi. Comisia a lansat o revizuire cu privire la directiva uh, referitor la informațiile din sectorul public. Am organizat o discuție la nivel ministerial cu privire la uh, valoarea adăugată a acestor date. În cadrul acestui pachet va exista și o inițiativă nelegislativă cu privire la robotică și uh, inteligență artificială. De asemenea, dorim revizuirea uh, actelor legislative cu privire la domeniul .eu. Considerăm că această inițiativă vine ca răspuns uh, la potențialul și la provocările pe care le aduc internetul și noile tehnologii. Sperăm că vom putea să facem din Europa un lider în aceste domenii. La începutul anului uh, vor mai fi propuse uh, câteva inițiative legislative cu privire la ecosistemele inovative în ceea ce privește platformele online în Uniunea Europeană. Aceste inițiative se vor concentra pe reglementarea relațiilor între platforme și companii și pe combaterea uh, conținutului dăunător de pe internet. Este vorba despre chestiuni transversale extrem de importante pentru societatea europeană. Dorim să avem discuții intense la nivelul organismelor competente din Consiliu. În timpul președinției noastre vom lansa și uh, o dezbatere cu privire la CFM post-2020. În următorul CFM sperăm că vom avea o rubrică dedicată pentru tehnologii digitale. Este nevoie de alocări financiare suplimentare, mai ales pentru infrastructura digitală, competențe digitale, ă, transformarea digitală în domeniul serviciilor și ă, securitate cibernetică. Dorim să promovăm politicile digitale ale UE și în țările din vestul Balcanilor, din Balcanii de vest și vom continua să facem acest lucru uh, pentru a garanta acces la uh, internet de bandă largă pentru toți. Ne vom strădui de asemenea să promovăm conectivitatea la nivel înalt uh, transfrontalieră a regiunii, și ne vom concentra pe implementarea regulilor europene în ceea ce privește reducerea treptată a taxelor de roaming. Până la sfârșitul lui iunie, dorim și suntem pregătiți să avem soluții comune europene contăm pe o cooperare rodnică și eficientă cu Parlamentul European. Motoul nostru este Uniți, suntem puternici. Sunt încredințat că aceasta este abordarea de care are nevoie Uniunea Europeană în momentul de față. De asemenea, sunt convins că prin cooperarea între statele membre vom putea ajunge la rezultate bune de dragul unei Europe unite digitale. Mulțumesc pentru atenție! Președinta, îmi cer scuze, ascultam în cască încă interpretarea. Vă mulțumesc pentru discursuri. Voi da acum cuvântul uh, coordonatorilor. Din Domnul Schwab de la PP. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnii ministri, domnule Karanikolov deja noi ne-am întâlnit, am discutat despre pachetul pentru servicii. Mulțumesc și domnului Moscovski pentru prezentarea pe piața digitală. E greu să ne referim la alte subiecte după aceste prezentări exhaustive. Mai întâi să doresc succes și eu președinției bulgare. Ați spus că sunteți într-un moment greu um, pentru Europa. Uh, acesta în care ați preluat președinția, eu aș zice că este un moment greu chiar pentru piața internă, dacă e să discutăm pe detalii și mă bucur că ați spus că piața intern, internă este un uh, bun de preț, nu doar pentru bulgari, ci și pentru celelalte state membre și tocmai de aceea este uh, înțelept să ne preocupăm de ce mai putem îmbunătăți în acest domeniu și pentru că v-ați referit uh, cu atâtea detalii la pachetul pentru servicii. Cu siguranță ați urmărit subiectul și v-ați dat seama că sunt discuții la Consiliu. O parte din pachetul acesta a trecut prin Parlament, s-a format o majoritate repede și fără probleme. E vorba de cardul electronic pentru prestări de servicii. Dar iată că sunt state membre care trebuie să fie de acord cu schimbul de informații, însă nu doresc să participe credibil, așa cum am avea noi nevoie pe o piață unitară. Și atunci întrebarea către statele membre este ce putem face noi ca să putem îmbunătăți acest flux de date? În ceea ce privește proporționalitatea, nu cred că vom avea mari probleme și mă bucură de pe acum cooperarea cu dumneavoastră. Permiteți-mi, doamnă președinte, să abordez însă un alt subiect. Vedem că piața internă funcționează între timp atât de bine încât uh, schimbările în sus uh, sunt de la natură și uh, pot să existe, să existe câteva, pro, uh, câteva propuneri prin care Comisia încearcă să finiseze pe aici, pe acolo, piața internă pentru a o îmbunătăți. Dar nu știu ce face grupul de lucru de la Consiliu, care este poziția sa față de diferitele propuneri în lucru la ora actuală. Um, Colega noastră Drell se ocupă de acest dosar și vreau să știu care este atmosfera între statele membre. E o, o atitudine de tipul avem piața internă, putem să ne relaxăm, să ne culcăm pe ureche? Sau e o atitudine sceptică? Vă rog să ne spuneți puțin care este pulsul situației ca să știm noi unde trebuie să fim mai degrabă precauți în Uniunea Europeană. Mulțumim de la SND Nicola Danti. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnilor miniștri. Încep prin a vă ura toate cele bune în președinția bulgară. Este un eveniment nou pentru dumneavoastră. Sunteți o țară tânără în Uniunea Europeană și doresc să vă urez mult, mult succes. Ați preluat cârma Uniunii Europene într-un moment deosebit de important. Sunt multe dosare legislative care vor fi încheiate în următorii care au fost negociate, mă scuzați, în ultimii doi ani și vor fi încheiate acum. Deci dumneavoastră conduceți negocierile finale. Sunt câteva subiecte pe marginea cărora doresc să comentez. E vorba de pachetul pentru servicii, cum spunea și domnul Schwab, colegul meu. Textul cu privire la proporționalitate s-a descurcat uh, bine în Parlament. Au fost câteva erori făcute de comisie pe care noi am reușit să le corectăm și sperăm să găsim o soluție finală cât mai repede posibil. Noi, socialiștii, încercăm să vă ajutăm pe problematica cardului electronic și încercăm uh, să vă ajutăm uh, preluând din muncă uh, la celelalte capitole care sunt extrem de încărcate. În decembrie trecut s-a discutat abordarea generală la Consiliu și mulți cetățeni europeni, cam 100 de milioane, așteaptă deja de ani de zile o implementare pentru a se bucura și mai mult de libera circulație în Uniunea Europeană. Și sunt trei aspecte cu privire la conținutul digital. Fake news, știrile false. Știm că acum Comisia se ocupă intens de acest subiect și știm că știrile false nu sunt neutre în Uniunea Europeană. Au același obiectiv, indiferent de unde vin ele, să distrugă Uniunea Europeană. Știm că este o problemă de care chiar ar trebui să se ocupe președinția bulgară la nivel eh, transpartinic cu Parlamentul și cu Comisia. Nu e neapărat un lucru care să țină de uh, domeniul nostru, dar uh, are implicații atât de profunde și vaste încât ar trebui să ne intereseze. Și ar fi foarte bine să se obțină progres în timpul președinției bulgare. Cred că ar fi inclusiv în beneficiul CFM în Uniunea Europeană. Să facem din sistemul economic să fie unul mult mai echitabil. În ceea ce privește securitatea cibernetică, iată, un dosar foarte important. E unul de-a dreptul strategic pentru următorii câțiva ani. În ultimii ani ne-am dat seama că sistemul nostru este foarte vulnerabil. Trebuie să definim mai bine nu doar rolul ENISA, ci și uh, procesul de certificare a produselor, în așa fel încât acestea să fie sigure. Sper să obțineți progres și să ajutați Consiliul să devină ambițios pentru a crea un sistem sigur pentru întreprinderi. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! voi vorbi eu în numele ECR. Doresc să mulțumesc președinției bulgare pentru aceste prezentări. Așa cum au spus și colegii mei, ne dăm seama că ne aflăm în fața unui număr mare de provocări. Mă bucură faptul că dumneavoastră aveți aici o viziune ambițioasă Uh, pentru președinție, ceea ce este un fapt pozitiv. Mă bucur să aud că economia digitală, piața internă digitală joacă un rol uh, central în preocupările dumneavoastră, că sunt priorități. Știți că noi ne ocupăm de aceste domenii. Noi ne ocupăm aici de dosare care acoperă întregul spectru al agendei digitale și pe marginea acestor subiecte am primit propuneri din partea Comisiei, de exemplu drepturile de autor, telecomunicații, drepturi contractuale, cibersecuritate. Și mai așteptăm uh, propuneri din partea Comisiei cu, ce, cu privire la platforme, de exemplu, așa cum ați spus și dumneavoastră. Sunt niște dosare digitale importante și grele. Pentru a le duce la bun sfârșit trebuie să avem o abordare realistă. Deci sper să putem uh, coopera exact cum am cooperat și pe timpul președinției estoniene. A fost foarte bine totul. E important să avem uh, un nou cadru pentru uh, conținutul digital și pentru achiziționarea de mărfuri. Ne interesează ce se întâmplă cu vânzarea și cumpărarea de bunuri um, în Uniunea Europeană și care este securitatea oferită de diferitele sisteme de garanție pe produse. Ne apropiem rapid de sfârșitul acestei legislaturi. Prin urmare, există presiuni de a face pașii necesari în așa fel încât să obținem acorduri pe marginea acestor uh, dosare amintite. Deci trei întrebări concrete pentru dumneavoastră. Mai întâi, ce face președinția pentru a se asigura că obținem progresul necesar pe aceste dosare? O a doua întrebare. Aveți în vedere un program extins uh, cu grupuri de lucru, de exemplu, pe acele dosare pe care le-am enumerat, în ceea ce privește, de exemplu, uh, pachetul pentru servicii și mărfuri? Cam atât din partea mea. Apoi, uh, Dita Caranțova de la ALDE este următoarea. Mulțumesc. Bun venit, domnilor miniștri. În numele ALDE vă dorim mult succes. Aveți sprijinul nostru. Sunt multe dosare în lucru și să sperăm că vom avea rezultate concrete la sfârșitul mandatului dumneavoastră. Domnule ministru Moscovski, mă adresez dumneavoastră pe unul dintre cele mai importante dosare în discuție. Codul telecom- pentru telecomunicații, o prioritate a Parlamentului și a Comisiei acesteia. Un element cheie, o prioritate, este să punem capăt uh, taxelor intra-UE uh, pe distanțe lungi. Vrem să avem o poziție a, um, a, actele, a apelurilor um, și aș vrea să avem un sistem unitar. Doamna comisar a spus că sunt îngrijorări importante pentru cetățenii noștri. Cetățenii noștri cer rezultate concrete, pentru că apelurile intra-UE și taxe, suprataxele sunt acum următorul pas și ele trebuie abolite după ce a fost abolită taxa de roaming. E absurd. E mai ieftin să sun când sunt în roaming decât uh, când sun uh, de acasă, din propria mea țară. Potrivit uh, BEREC, costul adițional pentru apelurile intra-UE este în medie un cent sau mai puțin, dar cetățenii UE plătesc de sute de ori mai mult decât uh, tariful național, ceea ce nu mai este justificabil în condițiile actuale. Îmi pare foarte rău că n-am fost de la început în sală, dar uh, mă bucur să aud că ați spus că internetul în bandă largă trebuie să fie pentru toată lumea. Vă mulțumesc pentru acest angajament. Să sperăm că va fi același angajament și la sfârșitul președinției dumneavoastră, um, dar și cu privire la aceste suprataxe, cu privire la apelurile intra-UE. Ana Maria Corața Bilt este următoarea. Mulțumesc. Bun venit dumneavoastră, domnilor miniștri. Mulțumesc pentru prezentarea priorităților. Ne încurajează foarte mult, mai ales că vrem să deschidem piața serviciilor și vrem să avem piață unică digitală. Mă voi referi la ambele subiecte, căci pentru prima dată cred că există de-a dreptul o urgență politică să dăm ceasul înapoi și să avem de prioritate pe agenda politică în UE importanța pieței unice. Președinția estoniană a fost minunată pe capitolul piață digitală, dar imaginea Uh, care s-a conturat la comisie a fost aceea pe pilon social cu uh, contribuții din partea cetățenilor. Ce putem face pentru a înlătura poverile și barierile pentru operatori, dar și consumatori. Asta e o problemă acum. O problemă importantă. Avem uh, propuneri din partea Comisiei care sunt uh, care la sfârșit, după negocieri, sunt mult slăbite. Și prin urmare, rezultatul este că nimeni nu mai implementează nimic. Deci implementarea, transpunerea sunt elemente importante aici. Vreau să știu dacă la nivel ministerial veți avea Consiliul de Competitivitate pentru a trata subiectul implementării. Aceasta este întrebarea cheie pentru mine. Mă bucură nespus faptul că ați menționat cardul electronic. Sunt raportor din umbră pe acest dosar și este o parte importantă a pachetului care garantează deschiderea pieței serviciilor. Acum a spus Andreas, avem o problemă pentru că Comisia a venit cu o propunere strict pe uh, problemele sau barierele administrative. Directiva de, pentru servicii nu este implementată în continuare pe deplin. Și deci, aș vrea să eliminăm câteva dintre miturile sau uh, problemele ideologice, le spun dragilor mei colegi. Nu e vorba de principiul țării de origine aici, ci vrem să simplificăm lucrurile în așa fel încât IMM-urile în propriul stat membru, în propria limbă, să afle care sunt cerințele pe o platformă digitală fără a adăuga costuri, ci de fapt reducând costurile, în așa fel încât să știe dacă poate sau nu să activeze pe o piață străină. Totul este voluntar. Eu una chiar sper să putem lucra împreună pe acest dosar. Nu doar pe notificări sau testul de proporționalitate. M-a bucurat nespus să ascult că vă interesează și fluxul liber uh, de date nepersonale. Este un pilon al pieței unice digitale. Lucrez și pe acest dosar și sper să reușim să obținem un consens în această instituție și asta repede, în așa fel să, încât să putem lansa trialogul cu dumneavoastră. Să sperăm că veți privi acest dosar ca fiind de al dumneavoastră oricum. Nu m-am consultat încă cu colegii, dar personal pot să vă spun, în calitate de raportor, ce e problematic uh, cu Comisia. Este excepția cu privire la ordinea publică, cu Consiliul, mă scuzați. Deci dacă vreți un trialog rapid cu noi, atunci vedeți un pic ce se întâmplă cu statele membre care vor să extindă sau să suprainterpreteze excepția cu privire la mm, securitate. Cam atât din partea mea și aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră. Mulțumim, Maria Grapini. Dobar dan. <laughs> Bună ziua! Mulțumesc mult! Îmi pare rău că am avut vot în altă comisie și nu am fost de la început. Eu vreau să vă felicit pentru ceea ce am auzit, pentru ceea ce a prezentat la Strasbourg uh, primul ministru bulgar și ca un cetățean dintr-o țară vecină, spun că cunosc foarte bine Bulgaria, eu sunt din România, am fost de foarte multe ori acolo. Mi-a plăcut și ce am auzit de când am venit aici, domnule ministru, ce a spus, aveți niște priorități foarte bune, uniți Uh, suntem puternici este și sloganul meu pe care îl spun în țara mea, l-am spus și la Varna când am făcut zece ani de aderare, România-Bulgaria. Problema e și întrebarea mea și vă doresc să fiți foarte sinceri. Care este percepția? Chiar credeți că suntem uniți în uh, Uniunea uh, Europeană? Eu sunt fost om de afaceri și am venit cu un entuziasm extraordinar în primul meu mandat aici, după ce am fost și ministru pentru IMM-uri, crezând că iată trec aproape patru ani de când suntem aici vom reglementa piața internă care după mine este pilonul principal care ne ține uniți. dacă piața internă nu funcționează și e fragmentată și avem reguli diferite nu știu ce uniune mai este. ei bine care e percepția noastră? credeți că trebuie să urgentați sigur șase luni dar eu vreau să fie continuitate austria românia după aia pe niște probleme importante și vă întreb Ați vorbit de fragmentarea pieței, domnule ministru. Sunt de acord. Este fragmentată. Ați vorbit de conectivitate, de N ori am luat cuvântul și am spus și am spus și la ultima plenară că e rușinos că Bulgaria deține președinție, dar nu e, e în alt spațiu, nu e în spațiul Schengen. Despre ce conectivitate dacă avem două spații? Vă propune să faceți ceva în domeniul ăsta. Apoi, ați vorbit de alocări financiare suplimentare pentru că pentru o digitalizare, într-adevăr, avem nevoie puteți să obțineți aceste alocări pentru că degeaba vă propuneți obiective eu vorbesc ca om de afaceri dacă nu avem alături și bugetul pentru că nu o să puteți să faceți acest lucru. nu vreau să repet ce au spus colegii dar susțin întru totul aceste dosare extrem de importante uh, cardul pe servicii. aș deschide un subiect care nu l am auzit până acum tot legat de, de, de uh, dosarele care sunt pentru piața internă și raportor este colega noastră din bulgaria care e părerea dumneavoastră despre Smith? După părerea mea, aici este o intrare abruptă în subsidiaritate și proporționalitate și uh, vreau să știu care este uh, părerea dumneavoastră. Apoi, legat de, de faptul că ați spus că vreți informații online și acces nelimitat, uh, Um, ok, e foarte bine, însă știm că sunt țări, între care și țara mea și țara dumneavoastră, în care avem mult uh, de făcut pentru a putea lucra online, pentru a verifica. Vorbesc de apărare comercială, de când sunt aici. Recent în țara mea s-a găsit o cantitate enormă de marfă contrafăcută ce facem? Am fost raportor pe vamă, pe Uniunea Vamală. Ce facem pentru a nu intra aceste lucruri care sunt nocive, pentru că, în primul rând, dăunează consumatorului, uh, sănătății consumatorului? Cum putem să îmbunătățim aceste lucruri? V-aș pune o mie de întrebări, dar eu vă doresc succes și țineți-vă de obiective și cred că aveți toată susținerea noastră. Problema este la Consiliu. De multe ori noi aici ne înțelegem cu Comisia pe rapoarte și blocajul vine la Consiliu. Aici trebuie să găsiți o cheie, să uh, putem să facem și a treia instituție să grăbească lucrurile, pentru că, după mine, viteza cu care noi reglementăm aici sau corectăm anumite reglementări este foarte mică. Mulțumesc! Thank you very much. Olga Senalova, please. Mulțumim. Olga Senalova. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Bine ați venit, domnilor miniștri, la comisia noastră. Mulțumesc pentru prezentări. Vă urez mult succes pe timpul președinției dumneavoastră. Am parcurs programul cu atenție și am ascultat ce ați spus. Felicitări pentru efortul de a finaliza trialogurile în ceea ce privește uh, actul european de accesibilitate. Sunt diferențe la nivelul pozițiilor Parlamentului și Consiliului, dar obiectivul comun este acela de a îmbunătăți semnificativ uh, condițiile de trai ale persoanelor cu dizabilități dar și pentru persoanele vârstnice, de exemplu. În al doilea rând, un lucru pe care nu l-ați menționat, dar care ține de comisia noastră. E vorba de cum funcționează lanțul um, alimentar cu toate furnizările și cu toate practicile care există. Comisia aceasta a Parlamentului European a lucrat pe o rezoluție care a fost adoptată uh, în urmă cu mai bine de un an și spunem acolo că practicile ilicite pot fi semnificativ reduse doar dacă vom avea o legislație cadru la nivel european. Prin urmare, cred că sunteți de aceeași părere cu mine ne putem aștepta ca din partea Comisiei să vină un proiect uh, ambițios care să ne ajute să obținem un echilibru între diferiții actori din lanțul alimentar. E un lucru care m-a surprins, faptul că din programul președinției bulgare lipsește un element. E vorba de problematica um, brandurilor pe piața internă. Vom uh, elabora un raport INI pe acest subiect și sper uh, să pot conta pe sprijinul dumneavoastră, pentru că Bulgaria este una dintre țările unde au avut loc uh, studii pentru a vedea care e situația. Vom analiza rezultatele și vom vedea dacă într-adevăr um, compoziția produselor uh, diferă în funcție de locul în care sunt vândute acelea. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi continua în bulgară. Domnilor miniștri, dragi colegi, mă bucur că sunteți la noi, la IMCO, astăzi. Doresc să vă felicit pe prezentările detaliate concrete. După cum bine știți, anul acesta piața internă împlinește 20 de ani. Sunt convins că președinția bulgară va reuși să contribuie la îmbunătățirea pieței interne, atât în interesul consumatorilor, cât și în interesul întreprinderilor. E vorba de a avea schimbare pozitivă pe termen lung dincolo de libera circulație a bunurilor, capitalului, serviciilor și persoanelor, astăzi analizăm o propunere a Comisiei în ceea ce privește libera circulație a datelor nepersonale, așa cum a spus și domnul ministru Moscovski, Președinția estonă a obținut progres remarcabil la acest capitol. Speranța mea este ca la trialog să reușim să obținem un succes, mai ales fiind dat că Bulgaria a fost unul dintre primele state membre care să susțină intenția Comisiei de a face uz de dreptul de inițiativă pe care îl are în plan comunitar. Eu cred că acest regulament va fi o piatră de hotar pentru o piață digitală pe deplin dezvoltată, care să ofere oportunități considerabile pentru IMM-uri, pentru inovare, oferind drept rezultat creștere și ocupare. Eu sunt raportor pe um, SMIT, Single Market Information Tool, un uh, instrument foarte important care ne va ajuta să uh, avem o aplicare unitară a normelor în vigoare pe piața internă. Avem deja norme cu privire la ajutorul de stat, e ceva similar, e o idee care însă uh, nu e chiar pe placul tuturor. Noi vrem ca toată lumea însă să folosească și să aplice aceleași uh, norme în interesul cooperării și um, concurenței transfrontaliere. Asta peste tot în Uniunea Europeană. Și de aceea sperăm ca președinția bulgară să depună toate eforturile necesare pentru a obține progres pe acest dosar, ținând cont, evident, de interesul consumatorilor, dar și de crearea unui mediu echitabil pentru afaceri. Foarte pe scurt, doresc să menționez propunerile mele concrete despre, pe, pe marginea acestui regulament. E un instrument care să fie un instrument de ultimă instanță, pentru că nu vrem să supraîmpovărăm uh, întreprinderile. Apoi, informația cerută trebuie să se refere concret la un caz de încălcare și schimbul de informații care e făcut să fie confidențial. Și trebuie să existe și sancțiuni dar nu foarte severe. IMM-urilor ar trebui să li se permită să participe în regim voluntar. Iată așadar foarte pe scurt care sunt ideile mele și puteți uh, conta pe uh, sprijinul meu. Comisia aceasta a fost mereu una deschisă ca mentalitate și a încercat să găsească cele mai bune soluții în interesul nostru comun. Sunt uh, foarte optimistă pentru următoarele șase luni. Vă mulțumesc! Mulțumim. Dau cuvântul doamnei Iaconsari. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Mulțumesc. Doamna președinte, aș vrea să-mi cer scuze dacă considerați cumva că întrebarea mea nu este prea politicoasă. Însă, deseori mi se pune această întrebare. Vorbesc despre oameni care consideră că libertatea de circulație este una din valorile esențiale ale UE. Și aceste persoane mă întreabă cum de e posibil ca atâția cerșetori să treacă dintr-un stat membru în altul. Cred că este o discuție care uh, probabil că va reveni și este o chestiune foarte serioasă pentru Uniunea Europeană, pentru că mulți consideră că această libertate de circulație ar trebui să fie restrânsă. De aceea vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Și mă refer în special la România, dar și la Bulgaria, pe care o reprezentați, și în special deci la Bulgaria. Cum vedeți dumneavoastră circumstanțele, cum pot fi îmbunătățite pentru cei care uh, părăsesc Bulgaria pentru a cerși în altă parte? Ce se poate face pentru a îmbunătăți viața romilor? Cred că este foarte important pentru mobilitatea în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a trece la ultima întrebare din partea doamnei Gutierrez Prieto, Aș vrea să rog uh, interpretarea în germană uh, să utilizeze microfonul pentru că se pare că nu se auzea la ultima intervenție, dar se pare că acum totul s-a rezolvat. Doamna Gutierrez Prieto, vă rog, vă dau cuvântul. Domnul Gutierrez Prieto. Mulțumesc, doamnă președintă, uh, mulțumesc uh, domnilor miniștri pentru prezența lor aici. Vă dorim succes în mandatul dumneavoastră de șase luni. Bineînțeles, vom fi alături de dumneavoastră și vă cerem în același timp să fiți ambițioși uh, în timpul președinției dumneavoastră pentru că avem nevoie de o astfel de ambiție. E adevărat că mandatul actual a fost utilizat și va fi utilizat pentru a face progrese pe piața unică digitală și uh, comisia noastră parlamentară este probabil una din cele mai ambițioase și cu reușitele cele mai bune în acest mandat, dar mai avem și câteva dosare de încheiat. În ultimii uh, trei ani și jumătate, deci în acest uh, ultim mandat, la Parlamentul European s-au făcut foarte multe pe tema digitalizării. Toată lumea știe care sunt provocările și oportunitățile oferite și uh, știm că putem oferi mai multă securitate cetățenilor, companiilor, tuturor celor care sunt implicați în aceste uh, relații cetățenești uh, și comerciale de tot felul. Știm că trebuie să acoperim acele lacune existente în cadrul legislativ actual, nu doar la nivel comercial, în ceea ce privește um, acele relații uh, tripartite, să zic așa, cu posibilitatea de soluționare a litigilor, de asemenea în ceea ce privește bunurile comercializate, regulile aplicate și, așa cum s-a spus și mai devreme, există și uh, riscul din punctul de vedere al certitudinii juridice oferite cetățenilor uh, în ceea ce privește acele fake news, deci știrile false. Uh, Știți care este poziția noastră și am vrea să știm care este poziția președinției uh, bulgare față de toate aceste chestiuni, în special uh, ultimele prezentate. O altă întrebare uh, în ceea ce privește investițiile pe care le putem face pentru noile tehnologii. Pentru că e adevărat că acest proces de digitalizare Uh, prezintă și posibilitatea de a apărea inegalități uh, în unele state membre, în special în anumite regiuni mai rurale. Ar putea exista regiuni care să rămână în afara uh, rețelelor de tip 4G, 5G și așa mai departe. Deci o inegalitate din ce în ce mai mare din punctul de vedere al accesibilității la această nouă tehnologie digitală. Și aici, bineînțeles, există o problemă foarte gravă care are de-a face nu neapărat cu planurile sau propunerea Comisiei, ci mai degrabă cu ambiția Consiliului atunci când se propune procesul de uh, digitalizare și posibilitatea de a acoperi întreg teritoriul UE. Vreau să știu care este poziția dumneavoastră. Un ultim comentariu. În urmă cu doi ani aproximativ, la începutul mandatului, Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate un raport în care se cerea Comisiei Europene să se reglementeze indicațiile de origine geografică pentru bunuri în marea majoritate artizanale, pentru că există aici o concurență neloială cu produse care vin din afară și uh, care prezintă probleme pentru uh, micii negustori, uh, micii artizani și așa mai departe. Deci vreau să vă întreb dacă președinția bulgară are, ce, are vreo propunere pentru a proteja um, acești uh, mici negustori, fie prin uh, um, indicațiile de origine geografică protejată, fie prin uh, acel made in, uh, Uh, pentru a-i putea ajuta și pentru a le permite să supraviețuiască grație muncilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Vedeți, uh, s-au pus multe întrebări, uh, multe probleme care au fost menționate de membrii acestei comisii. Pe piața internă sunt multe chestiuni, așa că vă ofer acum posibilitatea să răspundeți la toate aceste comentarii și întrebări. Vă rog. Mulțumesc! În primul rând vreau să mulțumesc uh, pentru toate comentariile și întrebările pe care le-am uh, ascultat, pentru sugestiile pe care le-ați făcut din partea mea și din partea colegului meu, din partea domnului Moscovski. Vreau să vă mulțumesc uh, încă o dată și să vă spun că este extrem de important pentru noi, pentru că dumneavoastră reprezentați cetățenii europeni. Și, practic, în felul acesta se stabilește uh, agenda europeană. De aceea vreau să vă asigur că toate întrebările, toate îngrijorările dumneavoastră vor fi analizate foarte serios de către președinție și vreau să vă mulțumesc uh, încă o dată pentru uh, tot ce ne-ați spus. Îmi cer scuze încă de la început pentru că nu voi uh, urma ordinea întrebărilor așa cum au fost ele menționate, ci voi răspunde uh, grupându-le un pic. Pe piața unică vom avea o dezbatere prioritară la Consiliu. Trebuie să ținem cont și de faptul că aniversăm 25 de ani de la uh, crearea pieții unice și aceasta va fi o temă absolut uh, prioritară pentru noi. Referitor la Uh, instrumentul de informare pe piața unică. Situația este complicată la Consiliu, probabil că știți mai bine decât noi acest lucru. Serviciul juridic al Consiliului consideră că niciunul dintre temeiurile juridice care au fost propuse de comisie uh, nu ar fi potrivit. De aceea așteptăm să vedem care este opinia serviciului juridic al comisiei și la momentul acesta nu ne putem lua un angajament prea clar cu obiective clare, pentru că există o serie de state membre care nu au o atitudine prea pozitivă. Pot să vă asigur însă că vom monitoriza situația îndeaproape, vom asculta și dezbaterile dumneavoastră și propunerile pe care le veți face. Propunerea referitoare la conținutul digital. Bineînțeles, vom continua dezbaterea și negocierile în speranța să ajungem la un acord în uh, prima lectură în timpul președinției noastre. Următoarea ședință prevăzută pentru uh, trialog este prevăzută la sfârșitul lunii ianuarie sau la începutul lunii februarie. În ceea ce privește propunerea de reformare pentru vânzarea bunurilor, munca la Consiliu a început deja în noiembrie 2017 și vom continua cu aceste lucrări, dosarul fiind unul prioritar pentru noi. Este important să ajungem la uh, soluții bune pentru conținutul online implicit, aceasta fiind o prioritate în dosarul respectiv dorim să lucrăm uh, în paralel la ambele propuneri într-o cooperare foarte strânsă cu Parlamentul European. Cât privește cadrul uh, juridic al Uniunii Europene și uh, sancțiunile care ar pot, putea fi aplicate pentru încălcarea codului VAMAL, este un dosar foarte important din punctul nostru de vedere. Din păcate, nu avem însă un acord la Consiliu, cel puțin până acum. Și uh, nu s-a schimbat uh, nimic la Consiliu la acest punct. Chestiunile nesoluționate, temeiul juridic, domeniul de aplicare al directivei, uh, problema responsabilității și metoda de uh, calculare a sancțiunilor, a sancțiunilor monetare, sunt în continuare nerezolvate. O chestiune interesantă este cea a standardelor duble pentru produsele alimentare. În momentul în care mai multe state membre au început să urmărească îndeaproape această chestiune. Noi am uh, urmărit uh, eforturile făcute și de Comisia Europeană pentru a rezolva această problemă. Statele membre colectează date la acest moment pentru a avea o privire de ansamblu mai bună asupra situației și pentru o cartografiere, să zicem, a, a situației pentru aceste duble standarde. Comisia încearcă să afle dacă legislația existentă este suficientă pentru a rezolva această problemă sau nu. Centrul de studii va crea și o metodologie care să fie utilizată pentru a analiza datele colectate de statele membre. Vor urmări îndeaproape uh, toate etapele ulterioare și dacă Comisia Europeană consideră că e nevoie de acțiuni suplimentare, atunci uh, Consiliul uh, o va face pe baza propunerii care va veni din partea Comisiei. Trebuie să vă informez că acesta va fi un dosar important uh, pentru ombudsmanul Bulgariei în timpul președinției. Pachetul referitor la servicii. S-au făcut propuneri de schimbare în ceea ce privește testul de proporționalitate și procedura de notificare. Această propunere este într-adevăr o prioritate pentru președinția noastră. Suntem pregătiți să începem negocierile cu Parlamentul European la aceste uh, două dosare legislative atât de importante. Sperăm să și încheiem uh, negocierile în ceea ce privește uh, cardul electronic pentru servicii. Vom continua dezbaterile la Consiliu pentru a face progrese în acest domeniu și pentru a găsi uh, soluții la chestiunile nerezolvate. Vom urmări, bineînțeles, îndeaproape și dezbaterile de la Parlamentul European. Referitor acum la uh, protecția uh, geografică a bunurilor uh, uh non-agricole, este o chestiune foarte serioasă pentru cetățenii europeni și pentru companiile europene. Munca de la Consiliu însă depinde de ce va face Comisia Europeană, respectiv dacă Comisia este pregătită sau nu să facă o propunere în acest domeniu. Cred că s-a mai pus și o întrebare legată de două state membre ale Uniunii și aici uh, vreau să fiu succint, uh, nu mi-aș dori să intru în detaliu pe această temă pentru că noi uh, prezentăm prioritățile președinției bulgare însă pot să vă spun că economia, atât în Bulgaria cât și în România, este în creștere. Suntem în uh, top 5 uh, în 2017. Șomajul este 5,8% în uh, Bulgaria. Nivelul mediului de afaceri a crescut în, cu 30% în ultimul an și cred că și în România lucrurile merg destul de bine. Îmi cer scuze că am intrat uh, poate prea mult în uh, detaliu la această temă. Vă mulțumesc! Domnilor și domnilor, am să încerc uh, să răspund la întrebări în ordinea în care mi-au fost adresate. Dacă îmi permiteți, în primul rând, aș dori să mulțumesc pentru uh, comentariul făcut de, de domnul Schwab, uh, doamna uh, Corața Bil și de um, alți colegi și care are de-a face cu libera circulație a datelor. În ceea ce privește libera circulație a datelor, există două uh, chestiuni importante. În primul rând, este foarte greu să se facă o diferențiere între fluxul de date cu caracter personal și non-personal, pentru că cele două fluxuri de date, în mod normal, merg mână în mână. Deci este foarte greu să se facă o diferențiere clară între cele două, între date cu caracter personal și non-personal. O a doua precizare. Noi considerăm că uh, siguranța datelor nu depinde neapărat de locul unde sunt înmagazinate, ci de felul în care sunt uh, stocate, magazinate. Și din acest punct de vedere, Cred că putem avea un schimb de bune practici în domeniul uh, securității cibernetice. Există deja o serie de bune practici în anumite state membre și suntem convinși că uh, o politică adecvată uh, cu investiții pentru a asigura uh, stocarea corectă a datelor, aceasta va uh, ajuta și pentru a asigura un flux corect al datelor. Eforturile noastre uh, sunt sporite în ceea ce privește siguranța uh, stocării datelor. Vom lucra îndeaproape, bineînțeles, uh, cu uh, toată lumea pentru a veni cu o definiție corectă și precisă a datelor cu caracter personal sau non-personal. Suntem convinși că o cooperare bună și strânsă uh, va reduce atât povara administrativă cât și cea economică pentru companii, pentru operatorii economici, pentru cetățeni și pentru uh, organele administrative. Domnul Schwab a menționat uh, și un alt dosar. Dânsul m-a întrebat dacă noi considerăm că un nivel adecvat de competitivitate um, la nivelul pieții unice este de actualitate și dacă piața unică practic s-a dezvoltat suficient sau dacă considerăm că e nevoie de acțiuni suplimentare pentru o mai bună dezvoltare a acestei piețe unice. Noi considerăm că trebuie să facem toate eforturile care ne stau în putință pentru a dezvolta și pentru a proteja piața unică. Cât privește piața unică digitală, considerăm că unul din uh, principalele obstacole pentru cetățenii europeni și pentru mediul de afaceri în special pentru cei care uh, circulă pe teritoriul UE sau cei care uh, oferă servicii la nivel transfrontalier. Deci principala problemă este uh, lipsa de informații corecte și suficiente în ceea ce privește drepturile lor și oportunitățile pe care le au. Dacă ar exista o astfel de informație uh, de încredere și suficientă, atunci situația s-ar îmbunătăți. Și mai există o altă problemă și anume lipsa de conectivitate suficientă la nivel transfrontalier. Această problemă a conectivității va fi una din prioritățile pe uh, agenda președinției noastre. Trebuie să îmbunătățim conectivitatea la nivel transfrontalier, tocmai pentru a asigura un acces uh, în condiții egale pentru toți cetățenii și toate companiile din UE pe piața unică digitală. Cât privește problema accesibilității, uh, care a fost uh, prezentată de domnul Dante și doamna Senalova, este clar că situația nu se poate rezolva doar prin adoptarea unei simple măsuri. E nevoie de o adevărată evoluție pentru a asigura accesibilitate de plină și în condiții egale pentru toți cetățenii europeni. Președinția bulgară își ia angajamentul de a face eforturi astfel încât toți actorii implicați să fie conștienți de importanța accesibilității pentru milioane de cetățeni din UE, persoane cu dizabilități sau cu limitări de tip funcțional. Vom încerca să ajungem la un compromis care să permită accesul la bunuri și servicii în toate sectoarele de activitate. Și acest proces trebuie să fie unul irreversibil. Cât privește continuitatea, ea trebuie să fie asigurată de președințiile care ne vor urma. Domnul Dante, de asemenea, a prezentat o altă problemă și anume aceea a cerințelor suplimentare de certificare și a, a regulamentelor suplimentare pentru bunurile și serviciile de tip IT. Noi considerăm că un astfel de mecanism ar putea fi o oportunitate pentru a avea o abordare armonizată la nivelul UE și o oportunitate pentru a evita o mai mare fragmentare a pieței. Președinția noastră va încerca să ajungă la un consens care să se bazeze pe o gestiune a riscurilor, pe uh, competitivitate și pe protecția infrastructurilor de securitate și în special a celor uh, critice. Cât privește întrebarea doamnei Șaranțova referitoare la uh, convorbirile uh, la distanță, la distanța lungă și nevoia de a reglementa uh, taxele suplimentare pentru aceste convorbiri telefonice. Noi considerăm că din acest punct de vedere e nevoie de un adevărat uh, studiu de date, pentru că uh, taxele suplimentare pentru aceste uh, convorbiri trebuie să fie măsurate în funcție de Uh, acest studiu de bază și trebuie să existe niște beneficii tangibile pentru cetățenii europeni. Cred că aici se pune și problema accesibilității. De exemplu, comunicarea de pe device-uri uh, uh fixe care se referă în special la persoanele mai în vârstă și la persoanele care trăiesc în regiuni mai îndepărtate, unde nu există neapărat acces la tehnologiile mai moderne, mobile, reprezintă o problemă importantă și de aceea cred că trebuie să găsim o soluție care să fie în beneficiul acestor uh, categorii de persoane. În ceea ce privește o altă întrebare reprezentată de domnul Gutierrez și domnul Dante, știrile false, după cum vă imaginați, acordăm o atenție deosebită acestei chestiuni. Pentru noi este foarte important să avem o definiție corectă pentru știrile false. Trebuie să știm foarte bine ce înseamnă de fapt o știre falsă. Avem nevoie și de un dialog uh, foarte deschis, o dezbatere deschisă pe această temă și, uh, în primul rând, vom încerca să menținem libertatea de exprimare, iar, pe de altă parte, va trebui să implementăm filtre care să nu permită difuzarea unor astfel de știri false, pentru că ele reprezintă o adevărată amenințare pentru uh, societatea digitală modernă și trebuie să găsim soluții pentru a uh, pune capăt acestei probleme. Doamnă Grapini, vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră frumoase și pot să vă spun că suntem de acord. Trebuie să acordăm o atenție deosebită mecanismelor de finanțare. Eu cred că instrumente precum uh, Facilitatea pentru Conectarea Europei sau uh, Mecanismul de Conectare Europei sunt instrumente absolut necesare pentru a face progrese în domeniul conectivității. Pe de altă parte, consider că mecanisme suplimentare ar trebui să fie înființate tocmai pentru a mobiliza fondurile necesare. Trebuie să cooperăm împreună, trebuie să rămânem puternici pe poziții și nu putem fi puternici decât dacă suntem uniți. Doar uniți vom putea face fața amenințărilor grave cu care se confruntă uh, piața unică. Și a sosit momentul să arătăm cât de uniți suntem. Domnul Gutierrez, uh, încă o dată, a vorbit despre problema uh, conectivității și nevoia de a o îmbunătăți. Într-adevăr, este uh, dreptul și datoria noastră să o facem și tocmai de aceea lucrăm pe marginea uh, CFM-ului în domeniul telecomunicațiilor. Încercăm să avem uh, un acces uh, total pentru internetul uh, cu banda largă și o conectivitate la nivel transfrontalier. Vom încerca să introducem infrastructura necesară pentru a atinge toate aceste obiective. în procesul de implementare a foilor de parcurs respective, cum ar fi, de exemplu, pentru tehnologia 5G sau pentru alocarea benzilor de frecvență radio, trebuie să ținem cont de ce se întâmplă în celelalte state membre, pentru că toate statele membre trebuie să-și alinieze între ele măsurile implementate pentru a putea introduce politicile și măsurile respective. Cred că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Vă rog să mă atrageți atenția dacă cumva am sărit peste una. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Mulțumim foarte mult, domnilor miniștri, pentru că ați răspuns la toate întrebările adresate. Cred că vorbesc în numele tuturor când spun că vă dorim toate cele bune în realizarea obiectivelor extrem de ambițioase ale președinției bulgare. Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră și vă mulțumim încă o dată și cu siguranță ne vom mai vedea. Vă mulțumim că ați venit! we will start... Uh, Așadar, vom începe cu voturile. Primul raport supus la vot este cel referitor la omologarea și supravegherea pe piață al, a autovehiculelor în urma închiderii negocierilor la trialog. E vot electronic, am deschis votul. Yeah, nu. So, people, would you like to vote, please? If you... Vă rog, să, vă rog frumos să votați dacă tot sunteți, pentru că nu am destule voturi. Sunt câteva persoane care nu au votat. Ok, so we close the vote. Am închis votul. report. da, este raportul dumneavoastră, domnule Dalton. Okay, we will we will redo because there's a lot of problems. So Începem din nou pentru că se pare că au fost cam multe probleme. Anulăm votul. Pascal? Dan is uw kaart zelf. Înseamnă că e stricată cartela. On uh, eh, the type approval... Of... Bun, reîncepem votul la homologarea de tip. Ok, we, we close the vote. Am închis votul. Și se adoptă cu majoritate mare. Dacă numărăm și voturile cu mâna, avem 27 pentru, 3 împotrivă și fără abțineri. Okay, so um, with this uh, we will go to the next. Trecem deci la următorul vot proiectul de aviz care stabilește programul de dezvoltare industrială pentru apărare europeană cu obiectivul de a sprijini competitivitatea și capacitatea inovatoare a industriei apărării în Uniunea Europeană. Votăm întâi amendamentul 146, vot în bloc pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 155. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 158. Devine caduc sau votăm? Votăm. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 172 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, verificăm la 172. Se respinge. 12 la 2. 20 la 12. 173 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 22. Bun, verificăm la 173. Am închis votul și se respinge. Amendamentul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 175 caduc. Bun, deci trecem la compromisul 3. Nu, trebuie să votăm la 174. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3A pentru împotrivă abțineri se adoptă. 198 vot în bloc pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 218 pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm. Verificăm la 218. Am închis votul și se respinge. Compromisul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Apoi, compromisul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul 244 pentru împotrivă abțineri Vă rog să verificăm la 200, 244. 243 a fost retras. Deci verificăm 244. We close vote. Am închis votul și se adoptă. Amendamentul 245 pentru. So we don't vote the other one? Okay. So two for... Președinta se corectează. Votăm o 248 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 258 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 259 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 260 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 261 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 66 sau nu, îmi cer scuză, compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 și se respinge. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. <coughs> Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 125. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm la 125. Am închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Compromisul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 134 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș dori totuși să verificăm la amendamentul 16, vă rog. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 138 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votăm acum întregul proiect de aviz astfel modificat. Am închis votul și se adoptă 28 de voturi pentru, 8 împotrivă, 0 abțineri. Vă mulțumesc foarte mult tuturor! What, what do you... Stimați colegi, dacă sunteți pregătiți, trecem la următorul punct, regulamentul cu privire la fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană. Am un dublu rol acum pentru că prezidez ședința, dar sunt și raportoare, ceea ce e grozav. Vom începe cu un schimb de opinii cu reprezentantul Comisiei. Trebuie să spun că în 13 septembrie Comisia publicat propunerea de regulament și acesta este primul schimb de opinii la IMCO după cel pe care l-am avut în 12 octombrie. Raportul a fost alocat de către conferința președinții, uh, președinților uh, către comisia noastră și aș dori să dau acum cuvântul domnului Percy O'Donoghue, care este uh, director în cadrul DG uh, Grow, pentru a prezenta studiul de impact și propunerea comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte și doamnă raportor. Este o ocazie minunată pentru noi să prezentăm în detaliu propunerea comisiei și e o ocazie să ascultăm ce părere are Parlamentul și Comisia dumneavoastră cu privire la această propunere. Voi spune din capul locului că noi la comisie credem că încă de când am lansat strategia, este, considerăm că este esențial fluxul liber de date în economia bazată pe date. Este vorba despre o libertate care probabil, pe care probabil nu au avut-o în vedere fondatorii Uniunii Europene, dar ea este esențială pentru asigurarea unei uh, uh, economii moderne în ceea ce privește tehnologiile și serviciile de date, dar și în ceea ce privește alte servicii uh, și procese care se bazează pe schimbul de date. Așadar, libertatea de circulație a acestor date alimentează inovația tehnologică și insistăm aici că vorbim despre toate sectoarele economiei, toate activitățile. Nu este vorba despre un lucru special dedicat industriei TIC toate sectoarele pentru care este responsabilă această comisie și de care este interesat Parlamentul intră în acest portofoliu. Deci credem că noile tehnologii vor duce la o productivitate, la o eficiență mai mare în mod transversal în toată economia și societatea în Europa. De aceea trebuie să analizăm serviciile publice și furnizarea unor servicii medicale moderne ca fiind unii dintre beneficiarii direcți ai acestor îmbunătățiri. Uh, trebuie să exploatăm uh, potențialul, de exemplu, al uh, acestor tehnologii în um, studiile epidemiologice. Am colaborat în cadrul studiului de impact cu statele membre și cu părțile interesate pentru a vedea care sunt provocările cu care se confruntă în domeniul, în domeniul noilor tehnologii. Um, știm că multă legislație era pe hârtie înainte să existe partea online am aflat de la uh, cei intervievați că printr-o eliberare și mai mare a traficului putem uh, aduce un plus de 4% din PIB până în 2020. Uh, doresc să ajung acum la scenariul pe care l-ați descris dumneavoastră, doamnă președinte. Comisia după mult timp de pregătire, și-a adoptat propunerea în septembrie. Este o propunere foarte directă. În esență, statele membre nu mai pot să ceară companiilor și cetățenilor să își stocheze datele, să-și localizeze datele în cadrul unui teritoriu anume. Încercăm să depășim obstacolele în calea mobilității datelor în ceea ce privește locali localizarea și în ceea ce privește lock-in. Acolo unde există, de exemplu, într-un stat membru un singur furnizor de cloud computing, uh, atunci um, utilizatorii ar putea, sigur, uh, avea beneficii de pe urma posibilității de a căuta furnizori în altă parte. Trebuie să ne gândim și la efectul uh, pe care îl au aceste evoluții asupra inovării și accesibilității pentru cetățeni. Mai departe, conținutul propunerii. E foarte simplu. Comisia a încercat să fie consecventă. Am încercat să păstrăm legislația cât se poate de simplă. La urma urmei este vorba despre o măsură care elimină reglementări. Așadar, principala reglementare se referă la principiul fluxului liber al datelor cu caracter nepersonal. Este vorba despre o propunere de regulament scurtă, 10 articole, și ne bazăm pe acest principiu în relația cu legislația existentă și cu tratatul. Trebuie ca autoritățile de reglementare naționale trebuie să fie asigurate că au acces exclusiv la date atunci când au uh, motiv legitim să o facă. Trebuie să ne asigurăm că statele membre um, au un rol important în funcționalitatea acestor sisteme. În ceea ce privește sistemele de lock-in și pentru a fi realiști, um, trebuie să facem astfel încât furnizorii de servicii, mai ales în cloud computing, să elaboreze coduri de conduită, să se autoreglementeze pentru a asigura o uh, portare ușoară între furnizori Uh, sau pentru a își um, aduce datele înapoi în uh, propria firmă, în propriul server. Așadar, acestea sunt principiile regulamentului. Mai avem un diapozitiv cu privire la conținut. Articolul de bază Am o mică problemă cu diapozitivele, văd că. Nu vor mai exista restricții privitoare la localizare sau măsuri echivalente, lucru foarte important pentru că ne-am dat seama în colaborarea noastră cu părțile interesate că se vorbea mult despre legislație secundară sau reguli administrative, de exemplu în ceea ce privește achizițiile publice, care au efectul de a impune restricții referitoare la localizare. Ne-am asigurat că statele membre trebuie să aibă încredere că ele pot în anumite împrejurări să localizeze sau să restricționeze datele doar pe motive de securitate publică. După cum vă puteți aștepta, totul este în baza tratatului și acest lucru este clar înscris în regulament. Avem și un mecanism de notificare, astfel încât statele membre pot să revizuiască restricțiile existente și, în plus, trebuie să notifice Comisia în caz că doresc să impună altele noi. Firește, pot să fac acest lucru doar din motive legitime de securitate publică și asta nu trebuie să le pună dificultăți. Dorim să avem un regulament light Um, și dorim astfel să refolosim mecanismele de transparență care există, adică directiva cu privire la transparență, de exemplu, pe care o cunoașteți foarte bine, care a jucat deja un rol important în ceea ce privește măsurile tehnice pe piața internă în trecut. Statele membre cunosc acest lucru și asta înseamnă că povara administrativă va fi destul de mică în ceea ce privește cerințele de transparență și notificările. În al treilea rând, pentru a ne asigura că sistemul funcționează cum trebuie, mai ales atunci când apar probleme în ceea ce privește indisponibilitatea datelor, dacă, de exemplu, să zicem, o autoritate națională fiscală, de exemplu, are nevoie să inspecteze niște registre, pot să aibă acces la datele respective, chiar dacă ele sunt stocate în alt stat membru. Deci creăm un singur ghișeu, un ghișeu unic, o structură uh, Uh, flexibilă, care să fie o interfață cu punctele de contact naționale și cu Comisia, ajutând statele membre să depășească dificultățile care pot apărea. Ultimul slide. Aici arătăm uh, care este importanța domeniului de aplicare. Adică datele fără caracter personal. Care este motivul? În curând va intra în vigoare Regulamentul General pentru Protecția Datelor. Acesta oferă o protecție amplă și securitate la nivel înalt în ceea ce privește datele personale. Și este, într-adevăr, legislație care ține de piața unică. Și acest regulament spune deja că statele membre nu pot impune restricții în ceea ce privește datele, atâta vreme cât ele sunt tratate în conformitate cu regulamentul general. Nu doream să creăm dubii cu privire la aplicarea uh, regulamentului general, deci acest nou regulament vine să îl completeze. Deci nu este vorba aici despre date cu caracter personal în această nouă propunere. Aceste două măsuri ne vor permite să avem un singur spațiu european de, de date, cu toate elementele pe care le-am menționat adineauri. Deci aceasta este una, aceasta este una dintre chestiunile cheie legate de domeniul de aplicare și știm că este foarte important acest lucru pentru dumneavoastră, încă de la schimbul de opinii trecut. Cu acestea vom încheia, doamnă președinte, și aștept cu nerăbdare să ascult întrebările și observațiile dumneavoastră. Very much, uh, Mr. Dune, for this uh, excellent... Mulțumim foarte mult pentru această prezentare excelentă și pentru bună activitate pe care a făcut-o Comisia, atât cu studiul de impact, cât și cu cu celelalte documente. Și acum îmi dau mie cuvântul în calitate de raportoare. Eu cred că acest regulament este un pilon, o componentă cheie a pieței unice digitale. Îl așteptăm de mult și mă bucură faptul că Consiliul, mulțumită președinției estoniene linii eh, excelente cu leadership, a avansat pe propunerea Comisiei și a format o bună bază de lucru, în opinia mea. Sper să găsim uh, un consens rapid și bun în Parlament, să terminăm și noi cât mai repede posibil. Exact cum ați spus noastră, regulamentul este așa de simplu, dar uh, schimbă radical situația. La capitol economii, la eficiență de costuri, uh, care vizează nu doar operatorii digitali și întreprinderile, ci chiar pe toată lumea care participă în acest flux de date în Europa. Absolut toate sectoarele. E mai ales uh, sarcina noastră de a simplifica, facilita, oferi certitudine juridică cu norme care să facă testul viitorului. La o adică, imemorile sunt cele care plătesc scump pentru toate barierele și obstacolele pe care încă le permitem. Deci este despre înlăturarea localizării datelor, e despre a oferi posibilități care oricum există deja, deci să nu fie o neînțelegere, de a muta date nepersonale dintr-un stat membru în altul în scop de stocare și folosire. E foarte simplu. De exemplu, E vorba de bilanțul unei companii, de toate administrațiile, de toate informațiile administrative. Acestea pot fi stocate acolo unde este cel mai ieftin sau cel mai eficient din punctul de vedere al costurilor. E deja posibil, chiar acum, dar din păcate sunt reguli administrative, juridice, linii directoare sau percepții în statele membre la nivel de practică care pun bețe în roate procedurii și mai e și falsa percepție că o manieră de stocare delocalizată este mai puțin sigură decât uh, una centralizată. Cu economia bazată pe cloud nu mai e valabilă această teorie. Și aici adaug o a treia chestiune importantă din punct de vedere politic – dacă noi nu elaborăm standarde comune în Uniunea Europeană pentru a permite uh, aceste acțiuni, vor veni alții din afara Uniunii Europene și vor face acest lucru în locul nostru sau împotriva noastră. Deci este imperativ ca Uniunea Europeană să continue să fie competitivă. Trebuie să îmbunătățim mobilitatea acestor date, apoi autoritățile competente trebuie să poată avea acces din considerente fiscale sau juridice la informația dintr-un alt stat membru uh, pe cale digitală cu un punct unic de contact. În al treilea rând, e un cod de conduită pentru portabilitatea datelor un contract privat între doi operatori pentru soluții de tip cloud. Sunt favorabile deciziei finale a Comisiei de a nu avea un regulament, ci un cod de conduită. Știu însă că sunt îngrijorări la, nivel, la nivelul uh, antreprenorilor față de acest fapt dar sunt convinsă că Parlamentul European va reuși să găsească o soluție decentă și echilibrată care să aloce timpul necesar celor vizați de a face ce trebuie, de a avea bune practici, fără o prea mare tergiversare. Mă refer acum și la decizia Consiliului pe care o salut. Cu acest prilej doresc să lansez o singură problemă. E vorba de excepția pentru ordinea publică. Noi, cei din Parlament, trebuie să facem tot posibilul pentru ca statele membre să nu folosească această regulă în mod disproporționat uh, pe considerente protecționiste. Deci, după mine, acesta va fi un subiect cheie, iar eu, ca raportor, aș dori să discutăm despre el la trialog evident, după consultările cu raportorii mei din umbră. Un ultim element pe care îl menționez aici este calendarul. <clears throat> Iată, am calendarul în față. Și vă propun următoarele. Voi da raportul spre trecerea la sfârșitul februarie. Îl vom examina în a doua parte a lui martie, termenul pentru amendamente fiind sfârșit de martie, termen de trimitere a amendamentelor la traducere început de aprilie, examinarea amendamentelor aici la comisie a doua parte a lui aprilie, examinarea amendamentelor de compromis prima parte a lui mai, aviz de la ITRE. Și aici voi lucra îndeaproape cu cei de acolo. Ei uh, au prevăzut avizul pentru luna mai și sper să avem un vot la comisia noastră cândva la sfârșitul lui mai, după care votul de la plenară să fie în iunie. Altminteri, totul va fi amânat pentru iulie. Dar cred că ar fi o idee bună să începem negocierile cu președinția bulgară de asemenea, pentru că dacă reușim să accelerăm procesul în Parlament, atunci lucrurile se au mișcat mai repede. Eu mă voi strădui dar depinde și de ce spun colegii mei și cât de repede găsim un consens. Mai sunt și alte subiecte necontroversate, de aceea le menționez acum după calendar. Regulamentul General de Protecție a Datelor și acest regulament cu privire la fluxul de date nepersonale sunt lucruri care merg, în opinia mea, mână în mână. Și mie mi este foarte clar de ce se ocupă aceste dosare. Există consecvențe între ele și nu există suprapuneri. Vreau totuși să lansez această idee pentru că știu că sunt mulți operatori și multe părți interesate cu care am păstrat deja legătura. Am avut multe reuniuni, m-am consultat mult, am ascultat diferitele opinii ale operatorilor. Ei uh, au fost îngrijorați de acest fapt. Parlamentul trebuie să spună foarte clar că este vorba de două regulamente diferite, nu este unul ca o excepție la celălalt. Împreună noi creăm un spațiu unic european pentru date și sper să nu apară controverse aici. Aștept cu nerăbdare munca cu raportorii mei din umbră. Dau cuvântul lui Crystal Schaldemose de la grupul socialist. Încă o dată mulțumim Comisiei pentru munca excelentă. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi daneză. Tak for øh, en god præsentation. Mulțumesc foarte mult pentru această bună prezentare a comisiei. E vorba de o propunere pentru fluxul liber de date cu caracter nepersonal. Este, după părerea mea, o propunere excelentă care atinge punctele esențiale, este important să progresăm la acest capitol în beneficiul economiei. Pentru grupul nostru politic e foarte clar. Uh, e nevoie de acest demers și noi suntem pentru acest raport cu toate ajustările necesare. Față de această propunere, menționez deja câteva comentarii. Mai întâi, trebuie să avem o dezbatere cu privire la definiție. Ce înseamnă date cu caracter nepersonal? Aici, deocamdată e vorba de o dimensiune, de o definiție negativă și tot ceea ce nu e încadrat acolo sau tot ceea ce nu e încadrat în altă parte este um, dată cu caracter nepersonal. Dar nu știu, e oare suficient? Pentru că aici apare și provocarea la Consiliu. E vorba de faptul că pot fi utilizate date mixte, și este foarte greu să le încadrăm pe acestea. Cred că Consiliul are aici o abordare decentă. Dacă într-adevăr există un mix de date, atunci de acest domeniu trebuie să se ocupe Regulamentul General pentru Protecția Datelor. Noi, unii, trebuie să vedem care va fi atitudinea noastră față de datele mixte. Chiar Comisia a spus că trebuie să vedem ce se întâmplă cu localizarea datelor, este important ca normele de localizare sau obligativitatea localizării să fie înlăturate ca să nu mai avem probleme. E vorba aici de articolul 5. Și e vorba de autoritățile competente care trebuie să primească acces la aceste date, la nevoie. Trebuie deci să existe o procedură care să intre în vigoare în momentul în care uh, dispare localizarea datelor, automat autoritățile să aibă acces la date. Aceste lucruri trebuie să rămână în picioare. Portabilitatea datelor este foarte importantă. Trebuie să fie o regulă valabilă pentru întreprinderi. Eu nu sunt cea mai încântată de autoreglementare. E aici codul de conduită pentru întreprinderi, care plasează răspunderea pe umerii acestora și care adesea, și de fapt o, o procedură de acest tip mereu rezultă în uh, adoptarea celui mai mic numitor comun. Sigur, sunt uh, în esență pentru autoreglementare, dar cu o clauză de revizuire, în așa fel încât această economie de piață bazată pe date să poată progresa, pentru ca noi în 5, 6, 7 ani să facem o recapitulare și să vedem uh, cum au evoluat lucrurile. Dacă n-au mers în direcția dorită, atunci să oferim uh, o redirecționare. Noi știm că e posibil ca în câțiva ani lucrurile să evolueze în mod absolut exploziv. De aceea trebuie să creăm uh, posibilitatea de a putea face o reevaluare. La final, doamnă președinte, vreau să mă refer la calendar. Ați prezentat un calendar foarte bun, este important să ne mișcăm repede ca să avem această putere de reacție. Și asta mai ales prin prisma faptului că se apropie alegerile europene. Sper să reușim. Eu cred că vom reuși foarte bine să cooperăm cu dumneavoastră. Mulțumesc. Eu eh, ska commentera efter nu jag ger ordet. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Dan Dalton, raportor din umbră de la ECR. Salutăm și noi propunerea comisiei și sunt perfect de acord cu colegii mei Cred că putem fi mai ambițioși în ceea ce privește um, înlăturarea barierelor în calea fluxului liber de date cu caracter nepersonal. Sunt de acord și cu calendarul. Dacă ne încadrăm cât mai repede posibil, atunci foarte bine, iar uh, derogările să fie uh, păstrate la minimum. Localizarea are potențialul de a pune bețe în roate serviciilor digitale, internetul în general, nu doar în Uniunea Europeană, ci în lume. Deci trebuie să reacționăm rapid. Consiliul a obținut un acord în decembrie, ceea ce este un impuls pozitiv și salut acordul respectiv, chit că pe aici, pe colo, nu a fost cel mai ambițios cu putință. Am câteva întrebări pentru comisie despre propunerea comisiei și despre abordarea generală, poziția generală a Consiliului. La articolul 2 cu 2b din uh, poziția Consiliului, acolo au fost um, Ă, de acolo a fost înlăturat sectorul public. E vorba de faptul că guvernele pot utiliza un cloud pentru anumite date, dar nu pot localiza acele date dacă vor să achiziționeze stocare în plan extern. Era vorba de anumite sensibilități pe care le au ă, statele membre cu privire la um, stocarea publică de date. Înțeleg pe undeva aceste îngrijorări, dar ce părere are Comisia despre implementarea acestei exceptări? În ceea ce face portabilitatea datelor, susțin uh, pe de întregul această parte din propunere. Este un domeniu cheie unde putem să obținem câștiguri economice simțitoare. Organizațiile pot să schimbe providerii de cloud mult mai ușor, iar propunerea comisiei prevede ca industria să uh, furnizeze un cod de conduită așa cum a spus-o și antevorbitoarea mea. Dar apoi intrăm foarte, foarte multe detalii la articolul 6, alineatul 1, cu privire la codul de conduită și ce se acopere. Uh, configurația IT, uh, cerințe tehnice și de backup am încercat să dau seama de ce și de unde această listă. Grija mea este că nu face testul viitorului legislația, pentru că se intră în prea multe uh, detalii. Noi facem legi pentru tehnologia de azi, uh, dar lucrurile vor fi implementate mai târziu și la cum se mișcă tehnologia, habar n-avem ce lucruri noi vor mai apărea. Deci mă interesează puțin care este gândirea comisiei, de unde această listă. În ceea ce este datele mixte, e clar că față de acest subiect au fost probleme la Consiliu și s-a cerut o revizuire pe viitor. Ce părere are Comisia despre rezultatul de la Consiliu și um, ce se întâmplă cu datele um, interconectate intrinsec? Cam atât din partea mea, însă aștept cu nerăbdare să cooperez cu toți raportorii din umbră pentru a obține împreună un acord cât mai repede posibil. Daniel, îți mulțumesc uh, pentru sprijin și pentru că te-ai referit uh, la atâtea lucruri concrete. Uh, Dita de la ALDE are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte și doamnă raportor. Mulțumesc și eu Comisiei pentru o prezentare deosebit de clară. Reiau cele spuse de dumneavoastră, doamnă raportor, la început. E o propunere care este un pas important înainte, după părerea mea. Știți, Parlamentul European luptă pentru această propunere de luni de zile. Mă bucur că Comisia a înțeles asta. Mulțumesc președinției estone pentru rezultatul spectaculos de la Consiliu. Pentru că, după standardele Consiliului, rezultatul este excelent. Nu sunt perfect de acord cu tot ce este în poziția comună a Consiliului, dar oricât. cât Continui spusele antevorbitorului meu, Dan Dalton, care s-a referit deja la elemente specifice din uh, propunerea comisiei. Întrebarea mea va fi însă una de ordin general. Puteți să faceți o evaluare față de schimbări care să fie îngrijorătoare pentru uh, comisie și care rezultă din uh, poziția generală a Consiliului? Pe mine mă bucură faptul că avem un regulament. Uh, deoarece o directivă n-ar fi rezolvat problemele individuale ale statelor membre și ar fi blocat fluxul liber de date. Dar, în continuare, trebuie să clarificăm relația cu Regulamentul General de Protecție a Datelor, pentru că, în practică, adesea sunt seturi mixte de date în bazele de date, care includ atât date personale cât și date cu caracter nepersonal și dacă e un mix, atunci trebuie să fie foarte, foarte clar ce norme se aplică. Grupul meu, în continuare, um, se gândește cum e mai bine să abordeze problema. Poate că după mine ar fi mai ușor ca întreprinderile să trateze datele mixte ca fiind date personale, cu caracter personal, și să le încadreze la Regulamentul General pentru Protecția Datelor. Dar ce părere are Comisia? Cu privire la derogări, mă bucur că acestea se limitează la siguranța publică. Grupul meu se va opune oricărei încercări de a extinde aceste exceptări cu privire la um, abolirea localizării datelor. E un, un lucru care trebuie să aplice tuturor deciziilor statelor membre și putem să ne asigurăm de asta doar dacă sunt vizate inclusiv deciziile administrative care să poată face obiectul unei notificări sau unei revizuiri. Pentru că adesea găsim uh, localizare inclusiv la nivelul achizițiilor publice. Deci, în opinia mea, ar trebui să existe măcar un soi de supraveghere a pieței și dreptul ca întreprinderile să poată veni la comisie cu anumite neajunsuri pentru a cere remedierea acestora. Ce părere are comisia despre asta, mai ales în relație cu achizițiile publice? Și un ultim comentariu, doamnă președinte. Susțin articolul 6 cu privire la uh, bunele practici pentru portabilitate. Vreau însă să știu ce crede comisia cum uh, merge totul mână în mână cu articolul 20 din GDPR, unde sunt și acolo obligații despre portabilitate. Închei cu speranța că Parlamentul va uh, reuși să coopereze în așa fel încât uh, să ajungă la o încheiere a dosarului cât mai repede posibil. Mulțumesc, Dita, mai ales pentru sprijin și pentru comentariile concrete. Iulia Reda, raportor pentru Verzi, are acum cuvântul. I would like to... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să felicit Comisia pentru un regulament destul de bine redactat. Este important că avem un regulament și încercăm să avem reguli cât mai clare cu putință din punctul de vedere al excepțiilor, de exemplu, pentru uh, fluxul liber al datelor, cred că pentru fiecare din aceste excepții, dacă există uh, anumite state membre specifice și criterii clare care trebuie să fie adăugate, ele trebuie să fie foarte bine justificate. Până acum s-au uh, văzut foarte multe exemple în care nu prea avea niciun sens să se obțină aceste cerințe de localizare. Deci cred că trebuie să fim foarte prudenți atunci când dorim să adăugăm noi elemente pe listă. Nu m-a încântat prea mult articolul referitor la codul de conduită pentru portabilitate și mă întreb de ce am avea uh, doar un cod de conduită, pentru că Alde spunea că ar fi mult mai ușor să ținem cont, de exemplu, de exemplele de portabilitate care există deja în cadrul uh, GDPR, și asta și pentru datele mixte, de exemplu, ar fi mult mai ușor. Și nu văd uh, de ce aceasta ar trebui să fie doar în beneficiul uh, utilizatorilor profesioniști, când de fapt, uh, de exemplu, utilizatorii finali beneficiază și de pe urma acestor servicii. Deci cel mai ușor pentru acest articol de portabilitate ar fi să fie cât mai aproape de articolul corespunzător din GDPR, deci să se asigure o compatibilitate între cele două uh, legislații. pentru că la alte puncte cred că această armonie există deja. Pe tema globală a portabilității datelor, este important ca aceasta să se facă nu doar între uh, părți mai mari, ci să fie și formate de tip deschis și standard care să fie promovate. Și în acest domeniu nu avem nicio problemă să fim destul de uh, restrictivi. Uh, dar trebuie să ne asigurăm că soluția propusă funcționează foarte bine pentru toți furnizorii de date și de servicii. În ceea ce privește abordarea generală a Consiliului, un lucru bun este că la Consiliu s-a lucrat foarte rapid. S-au făcut deja câteva îmbunătățiri. Din câte înțeleg eu, nu se dorește o limitare a portabilității doar pentru utilizatorii profesioniști, ceea ce este un lucru bun dar în anumite domenii această muncă rapidă a făcut să se strecoare anumite concepte care n-aveau ce face acolo. De exemplu, se vorbește în considerente de uh, proprietatea asupra datelor, ceea cre- ce cred că este utilizat acolo ca o metaforă, nu este un adevărat concept juridic. Comisia a analizat această chestiune să vadă dacă ar trebui să, să existe un adevărat drept civil în acest domeniu și concluzia a fost că nu e cazul, deci nu ar trebui să-și aibă locul într-un text legislativ, chiar dacă e vorba doar de considerente. Referitor la domeniul de aplicare, este important să se definească conceptele cheie așa cum se face în GDPR, de exemplu datele mixte, uh, tot ce nu este dată cu caracter personal este dată fără caracter personal și e mult mai ușor să aplicăm GDPR-ul pentru tot setul de date, pentru că există deja acea cerință de non-localizare și uh, criteriul de portabilitate. Deci cred că dacă cele două acte legislative merg în paralel, cred că asta nu va duce la probleme. Există deja semne de convergență la elementele cele mai importante și sper să reușim să ne descurcăm și noi destul de rapid ca la Consiliu. Da, mulțumesc uh, și ție, Julia, pentru că ai uh, analizat teme atât de concrete și înainte de a da cuvântul uh, Comisiei, îi dau cuvântul domnului Schwab, coordonator de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Știu, nu sunt raportor și de aceea vreau mai întâi să spun că susțin uh, opinia dumneavoastră, susțin ritmul accelerat în care trebuie să avansăm, dar vreau să adresez două întrebări concrete care să simplifice poate dezbaterea. Deja parțial s-a menționat acest lucru și întreb direct Comisia. La justificări, de ce trebuie limitat totul la siguranța publică? Pentru că și la ordinea, mă scuze, la ordine publică apar și uh, sănătatea, um, bunul general și alte lucruri. Înțeleg, da, că se vrea o armonizare pe cât, cât de completă, dar um, cum ne limităm totuși la această siguranță publică? Și, în al doilea rând, un aspect care a apărut de mai multe ori, cum delimităm datele personale cu datele, de datele nepersonale. Am auzit foarte multe elemente critice aici. Vă mulțumesc. Well, a lot of very important... Mulțumesc foarte mult. S-au făcut multe comentarii interesante, s-au pus multe întrebări. Colegii mei, după cum vedeți, cunosc foarte bine dosarul, ceea ce mă bucură extrem. Și înainte de a da cuvântul comisiei pentru a răspunde la întrebări, ar mai fi un punct care este extrem de important pentru mine și se pare că există deja un consens din partea grupurilor politice care s-au exprimat aici. Nu mai ne dorim excepții sau interpretări ale excepțiilor din partea Consiliului și sper ca reprezentantul Consiliului să ia notițe și să țină cont foarte serios de acest mesaj clar uh, pe care îl transmitem încă de la început. Domnule Onili, vă rog, vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, și mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru comentarii. Într-adevăr, uh, sunt impresionant uh, că ați reușit să intrați în detalii atât de concrete, aceasta ne face munca mai ușoară și înseamnă că propunerea noastră este susținută. Pe de altă parte, nu m-au surprins pe de întregul anumite întrebări, le-am auzit și de la Consiliu și uh, um, astăzi și în săptămânile viitoare voi încerca să clarific lucrurile. Un set important de întrebări s-au referit la acel set de date mixte, deci date care sunt uh, cu caracter personal și fără caracter personal. Iată care este părerea noastră. E vorba de o realitate aici, mai ales pentru companiile mici uh, și resursele de care dispun. În multe cazuri uh, uh, au uh, stocarea de date uh, cu date personale sau fără caracter personal, um, fie că e vorba de elemente care sunt portabile sau nu și situația oricum se poate schimba. Consiliul, așa cum a arătat-o în considerente și se pare că uh, este și părerea Comisiei și, bineînțeles, lucrăm îndeaproape cu colegii de la Digi Justice, care sunt responsabili cu implementarea GDPR-ului, uh, noi considerăm că dacă nu putem face diferența între datele cu sau fără caracter personal, atunci protecția corespunzătoare datelor cu caracter personal trebuie să se aplice pentru toate, pentru că altfel vulnerabilitatea este prea mare și Comisia nu dorește să-și asume această responsabilitate. Bineînțeles, sperăm ca tehnologia să evolueze și motivul pentru care nu ne-am dorit să mergem mai departe în ceea ce privește acea definiție negativă a datelor, noi nu doream să intrăm uh, într-un exercițiu de uh, propunere uh, detaliată, în primul rând pentru că exista GDPR-ul și în al doilea rând pentru că este parțial responsabilitatea autorităților naționale să realizeze o monitorizare uh, Uh, și pentru a asigura o definiție dinamică a datelor cu caracter personal, pentru că s-ar putea ca pe viitor să existe situația în care tehnologia să facă ca datele să aibă un caracter personal, deci chiar și datele anonime să ducă la identificarea persoanelor de la care provin. Deci trebuie să ne pregătim și să găsim soluții care să răspundă și cerințelor de viitor. Așa cum spunea doamna Charles de Moze, este o definiție negativă și uh, aveți dreptate, Comisia a luat această decizie în mod conștient și din cauza uh, introducerii iminente a GDPR-ului și Comisia uh, va prezenta poziția sa chiar mâine pe această temă, deci credeam că nu ar fi bine uh, chiar și pentru persoanele uh, fizice și pentru companiile mici, uh, să nu avem o astfel de atitudine activă față de datele cu caracter personal. Deci credem că este cel mai bine din punct de vedere al certitudinii juridice. Și așa cum spunea doamna președintă, în calitate de raportor, una din chestiunile importante pe care le-am tratat uh, era și percepția problemei, nu doar legislația în sine. Și noi ne dorim ca GDPR-ul să fie cât mai clar cu putință. Iată de ce, pentru o companie mică, de exemplu, care nu are neapărat resursele necesare uh, pentru a lucra uh, tot timpul pe această temă, să știe că există acest set de reguli din GDPR care se aplică. Dacă avem date fără caracter personal, sunt uh, un lucru separat, știi ce să faci cu ele, dar dacă există această nediferențiere, datele trebuie protejate la același nivel. Și acum mă întorc la un alt punct, și anume de temeiul juridic. E o chestiune care ține de IMCO, e vorba de piața internă și pentru că GDPR-ul se aplică la nivelul UE, e clar că vor exista fluxuri de date din ce în ce mai mari în sensul GDPR-ul și aceasta va permite o libertate de circulație și pentru datele fără caracter personal, fără să implice o povară suplimentară pentru operatorii economici mai mici. Dacă Parlamentul dorește să continue această dezbatere, bineînțeles suntem dispuși să o facă și voi fi însoțit de colegii mei de la Digi Justice pentru a nu crea probleme pentru ce se va întâmpla pe viitor. Aceasta în ceea ce privește datele mixte și pe de altă parte, nu impunem niciun fel de obligație nimănui, nici unui cetățean, nici unei companii, pentru că nimeni nu e obligat să-și mute datele. Ei sunt cei care iau decizia și aceasta în conformitate cu legislația europeană. Aceasta am înțeles că a fost o problemă importantă uh, pentru dumneavoastră și e de înțeles să fie așa. O a doua chestiune, cea a portabilității, care are legătură într-o oarecare măsură cu GDPR-ul. Am analizat uh, încă de la nivelul de propunere posibilitatea de a avea măsuri de reglementare, deci uh, să avem uh, obligații pentru operatorii economici care oferă servicii în ceea ce privește portabilitatea. Probabil că vă veți bucura să aflați, pentru că deseori suntem criticați, și am primit uh, uh, critici din partea uh, bordului pentru monitorizare juridică, pentru că, în special, această secțiune, această parte a fost criticată și nu am reușit să demonstrăm că există un criteriu de proporționalitate aplicat. După cum spuneam, tehnologia se schimbă foarte rapid, asta pe de o parte, și pe de altă parte există anumite reguli care probabil vor deveni standarde la nivelul industriei și care sunt prevăzute în cadrul standardelor GDPR și atunci s-ar aplica și altor date. Pe de altă parte, pentru a avea un regulament simplu care să se centreze doar pe fluxul de date, fluxul liber de date, probabil că va fi nevoie de ceva timp pentru a încheia procesul de negociere interinstituțională. Și am uh, uh luat legătura cu o parte importantă a uh, reprezentanților industriei, în ceea ce privește, de exemplu, codul de conduită. Am început dezbaterile cu ei și știm că putem face progrese pe această temă. Însă, așa cum puteți vedea în textul actual, pot să vă asigur că Comisia a spus că vom uh, revizui progresele făcute în procesul de implementare pentru aceste uh, măsuri de autoimplementare. Și dacă ele nu sunt mulțumitoare, atunci Comisia își va asuma responsabilitatea și va reveni în fața Consiliului și a Parlamentului pentru a face modificările necesare pe viitor. Însă este un domeniu în care industria a înțeles că are o obligație și nu dorim o suprareglementare din start și sperăm ca și Parlamentul să ne susțină. Spun asta pentru că mi s-a cerut uh, să fac comparația cu articolul 20 din GDPR și standardele tehnice care se referă la portabilitate în acest domeniu, credem că sunt uh, bune pentru industrie, pentru a face față și cerințelor de viitor. Și aș mai spune în încheiere că în munca pregătitoare pe care am avut-o, am avut și un studiu detaliat pe portabilitate și uh, luna viitoare vom uh, prezenta și rezultatele acestui studiu pentru a-l avea în vedere. Doamnă președintă, iată cele două chestiuni principale și al treilea element uh, care a fost abordat uh, și sper să Uh, răspund aici la toate comentariile interesante care au fost făcute. E vorba de excepția pentru securitate de tip public și uh, potențialul de a, um, a avea uh, impuse alte reguli în anumite cazuri. Este vorba aici de piața unică, e vorba de condiții egale pentru toată lumea și nu se cere statelor membre să îndepărteze anumite uh, restricții pe care doresc să le impună în ceea ce privește traficul de date către țări terțe. Pentru că aceste chestiuni sunt reglementate la un alt nivel prin acorduri multilaterale sau bilaterale cu țările terțe și Comisia cunoaște foarte bine care sunt regulile și restricțiile în ceea ce privește datele cu caracter personal pentru transferul de date cu caracter personal în afara Uniunii. Deci, ținând cont de acest context, noi considerăm că dacă ținem cont de nivelul de securitate de care dispunem la ora actuală în GDPR și în uh, pachetul de securitate cibernetică, statele membre ar trebui să aibă încredere în nivelul de securitate general și atunci când am avut dialogul uh, structural și pregătirea pentru această propunere, statele membre și-au manifestat îngrijorările în legătură cu uh, datele economice în anumite părți ale Uniunii. Încă o dată, noi nu impunem nimănui obligația de a transfera datele. E clar că Uh, atât în sectorul privat cât și în sectorul public, cel care gestionează datele va fi foarte atent la integritatea datelor, cine le gestionează și cine le stochează, dacă se întâmplă uh, în afara Uniunii, de exemplu. Și noi am considerat că era rezonabil să identificăm aceste restricții pentru securitatea publică uh, ca niște norme ce pot fi invocate de statele membre de exemplu pentru operațiuni sau activități militare sau de poliție, care s-ar potrivi în acest domeniu. Noi nu ne dorim să avem restricții generalizate în domeniul energiei sau uh, generării de electricitate, deși în anumite state membre există astfel de restricții. Și, bineînțeles, uh, înțelegem, de exemplu, că uh, planurile um, pentru construirea unei centrale nucleare, de exemplu, sunt extrem de sensibile și trebuie să existe niște restricții pentru acestea. Deci, prin mecanismul pe care îl propunem, în special mecanismul de notificare, sperăm ca statele membre să ia măsuri proporționale și rezonabile pentru a ține cont de îngrijorările lor. Cealaltă excepție prevăzută pentru acest caz în tratat, nu considerăm că trebuie să fie menționată explicit în propunere, de exemplu pentru sănătatea publică, mai ales uh, ținând cont de faptul că vorbim de date care pleacă din Uniunea Europeană și date și mai important, fără caracter personal, am fi foarte dezamăgiți uh, dacă ar fi restricții pe domeniul sănătății publice. Pentru că am văzut uh, care pot fi beneficiile Uh, pentru, uh, pe care le putem obține în urma analizei globale a acestor date și se poate îmbunătăți foarte mult sănătatea publică dacă permitem o colectare a datelor în acest fel. Tocmai de aceea nu am utilizat această uh, excepție potențială și nu am prevăzut-o în legislația europeană. Și ajung la ultimul comentariu, pentru că s-au făcut aici comentarii foarte interesante și nu pot să le las deoparte. În textul Consiliului și poziția care a fost adoptată chiar înainte de Crăciun, după o muncă excelentă a președinției estone. După cum știți, nu este obiceiul Comisiei să facem uh, comentarii când uh, ne aflăm încă în stadiul de deliberări. Comisia nu s-a pronunțat, nu are o decizie asupra textului adoptat la Consiliu. Așteptăm să vedem poziția Consili- Com- Parlamentului, mă scuzați. Însă, Știm că Consiliul a identificat câteva îngrijorări, în special pe două teme. În primul rând, riscul de a extinde uh, domeniul de aplicare pentru excepții, așa cum s-a spus și aici, și, în al doilea rând, o excluziune uh, prea mare a datelor din uh, sectorul public și stocarea lor în domeniul public. Înțelegem foarte bine că există dorința de îmbunătățire a guvernanței publice și de altfel există o încurajare în acest sens din partea Comisiei pentru a avea uh, tehnologii noi, moderne și actualizate. Însă, dacă generalizăm asta și oferim posibilitatea ca toate datele uh, guvernamentale care sunt procesate de autoritățile publice să fie supuse unui criteriu de localizare, aceasta este intră în contradicție cu ambiția noastră în ceea ce privește utilizarea datelor în domeniul public. Dacă ne gândim, de exemplu, la sănătatea publică, la transporturi, servicii publice, la toate celelalte date din domeniul public. Și toate acele domenii în care statele membre trebuie să știe ce se întâmplă în zonele transfrontaliere și în orașele din apropiere, acest criteriu ar putea afecta în mod serios uh, Uh, posibilitatea de a avea soluții inovatoare în domeniul transportului, al mediului și așa mai departe. Mai mult decât atât, aceasta ar lega de mâini și de picioare autoritățile publice în aceste sectoare de activitate. Deci dacă uh, într-adevăr înțelegem faptul că există cerințe de securitate publică și restricții care se pot aplica pentru datele publice, acestea trebuie să fie justificate întemeiat pentru fiecare caz în parte și nu la nivel general. De aceea Comisia a discutat la nivel intern, la nivelul comisarilor, dacă putem avea uh, o poziție pe această temă referitoare la textul adoptat de Consiliu. Și pot să vă spun aici care este părerea mea personală uh, pe marginea textului, însă uh, poziția Comisiei nu este încă făcută publică și așteptăm să auzim părerea Parlamentului înainte de a ne pronunța. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! din partea Comisiei. În calitate de raportor, aș vrea să încheiem această dezbatere spunându-mă că mă simt de dreptul uh, ușurată, sunt mulțumită pentru că există un punct de plecare foarte bun pe chestiuni care sunt absolut cruciale pentru noi. Cred că cu toții ne dorim o eliminare a fragmentării și o încurajare a celei de-a cincea libertăți în Europa, aceea a fluxului de date. Și nu vorbim aici de o schimbare a tratatelor, e vorba de o responsabilitate pe care o avem. Și aș vrea să vă dau câteva date pe lângă cele pe care Comisia le-a prezentat deja. Economia digitală UE este estimată la 60 de miliarde în 2016, o creștere de aproape 10% față de 2015, potențialul fiind de a ajunge la 106 miliarde până în 2020. Această propunere este o parte din uh, ceea ce e necesar pentru a debloca acest potențial. E vorba de competitivitate și de locuri de muncă. De aceea sunt foarte bucuroasă să lucrăm la acest dosar și câteva din răspunsurile venite din partea Comisiei au fost tocmai în acest sens. Referitor la datele cu caracter mixt, cred că trebuie să fim, uh, uh, să ne cunoaștem rolul, să fim umili în calitate de politicieni și responsabili politici. Vorbim aici despre inovare digitală, despre noi posibilități de stocare și gestionare a datelor care pot veni pe viitor și pe care nici nu le putem imagina acum. Deci trebuie să avem un text care să reziste cerințelor de viitor și să încurajăm inovarea ca punct de plecare al muncii noastre. Și în ceea ce privește articolul 9, se spune că nu mai târziu de 5 ani Comisia va realiza o revizuire a regulamentului și va prezenta un raport cu principalele rezultate în fața Consiliului și a Parlamentului. Cred că este important și, Cristel, cred că asta ține cont și de propunerea ta de a avea o revizuire peste 5 sau 6 ani. Este deja inclusă în regulament și cred că este necesară, tocmai pentru că inovarea se produce atât de rapid. Deci, uh, uh, n-ar trebui acum să rămânem doar la nivelul uh, articolelor care peste câțiva ani s-ar putea să fie total depășite și asta și pentru datele cu caracter mix, pentru că nu avem nici cea mai mică idee cum vor fi amestecate sau utilizate datele prin diverse algoritmi pe viitor. Cât privește excepțiile și sănătatea publică, și aici trebuie să ne schimbăm un pic uh, mentalitatea față de timpurile când uh, totul era magazinat pe hârtie și era important documentul fizic și unde îl uh, magazinai din punct de vedere fizic, pentru că acum stocarea se face pe cloud, gestionarea se face de acolo și trebuie să facem această schimbare de chip la nivel mental. Pentru că îngrijorările sunt cu totul altele în cele două cazuri, pentru sănătatea publică, pentru sectorul public, bineînțeles cu prevederile pe care le prezintă acest regulament cu accesul unic și așa mai departe. Și pe de altă parte, pentru a ține cont de îngrijorările care au fost menționate încă de la începutul dezbaterii. Noi am cerut uh, uh, un sfat juridic în ceea ce privește uh, cele două, acest regulament și GDPR-ul și am să vă dau rezultatele pe care le-am primit de la serviciul juridic și sper ca asta să clarifice îngrijorările foarte legitime pe care le-au manifestat colegii noștri aici. Aș vrea să mai spun încă un lucru. Avem studii foarte bune care au fost făcute de Comisie și de Centrul de Cercetare de la Parlamentul European. Nu pot decât să vă încurajez să le analizați. Sunt studii și prezentări uh, pe care sper să le aibă toată lumea, sunt foarte utile pentru a înțelege de fapt despre ce este vorba, pentru că principiul este unul foarte simplu și anume să permitem circulația liberă a fluxului de date în UE și vom avea o întâlnire a raportorilor din umbră înainte de sfârșitul uh, lunii februarie pentru a ține cont de aceste chestiuni atât de importante pe care colegii le-au prezentat în documentul final și dacă nu sunt acum alte comentarii, atunci încheiem dezbaterea aici. Mulțumesc încă o dată Comisiei pentru prezența sa astăzi aici și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de Single Digital Gateway, uh, informații, asistență și servicii de soluționare a problemelor, raportorul fiind doamna Miți din partea SD. O uh, remarcă de tip uh, procedural. Comisia și-a prezentat uh, pachetul în mai 2017 uh, cu o propunere legislativă pe această temă Și acum am să dau cuvântul imediat uh, doamnei raportor, doamna Miții, pentru a prezenta raportul, vă rog. Um, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru voce. Am primit peste 250 de amendamente depuse de către raportorii din umbră și de către alți membri ai Parlamentului. Multe dintre ele beneficiază de sprijinul meu și uh, am făcut uh, câteva noi propuneri de formulare. Sunt foarte deschisă la multe dintre ideile raportorilor din umbră și de ale altor membri și aștept cu nerăbdare să discutăm uh, amendamentele și compromisurile cu raportorii din umbră în săptămânile care urmează. Firește, câteva probleme necesită clarificări suplimentare, inclusiv domeniul de aplicare și obiectivele interfeței comune pentru utilizator, accesul la procedurile online și uh, principiul înregistrării unice. Acestea ar uh, consolida cerințele pentru protecția datelor, uh, numărul de limbi, uh, anexa 1, anexa 2 și termenul limită pentru intrarea în vigoare. Deci avem de lucru. După cum spuneam, sprijin mar mare parte din amendamente, dar dintre ele sunt unele care necesită decizii politice. Însă există și amendamente tehnice și este vorba la urmă urmei despre un dosar tehnic. Deci trebuie să abordăm partea tehnică și vom vedea cum și dacă vor funcționa lucrurile în practică. E foarte important că dacă nu, nu vom face decât să producem un raport, un instrument care nu este gestionabil, nu folosește nimănui și nu asta vrem. Tocmai de aceea am invitat Comisia la reuniunea tehnică pentru a clarifica câteva aspecte tehnice ale propunerii sale. Cred că a fost o ocazie bună pentru ca reprezentanții comisiei să, comisiei să intre în uh, detaliile soluțiilor tehnice propuse, mai ales în ceea ce privește principiul înregistrării unice. Pe baza explicațiilor acestora și pe baza amendamentelor, eu am redactat compromisurile, care acum trebuie discutate din nou cu raportorii din umbră. Nu voi vorbi despre amendamentele separate, dar voi vorbi despre aspectele esențiale pentru mine ca raportor. De exemplu, este foarte important să creăm un nou portal pe lângă cele existente, pentru că nu mai am creat suprapuneri. Nu cred că acest portal unic uh, este unul separat. Este un instrument care conectează toate portalurile existente și informațiile și procedurile existente de la nivel național și la nivel european. În ceea ce privește punctul unic de contact, este foarte important să facem diferența între articolele 5 și 11. Articolul 5 obligă statele membre să publice o listă de 13 proceduri. Și acestea trebuie să fie online, complet. Procedurile sunt considerate de comisie a fi cele mai importante pentru activitățile transfrontaliere, pentru cetățeni și pentru firme. Care proceduri intră în anexa 2 și ce înseamnă procedură care se află online complet? Dacă se permite iar uh, prezența parțială pe hârtie, pe suport fizic, și asta trebuie discutat. Clar este că articolul nu obligă statele membre să ofere nicio procedură, dar dacă oferă această procedură pentru cetățeni, atunci trebuie să o ofere pentru toți cetățenii, tuturor statelor membre. În ceea ce privește principiul înregistrării unice, pentru mine este foarte important să uh, Uh, păstrăm uh, spiritul uh, supraveghetorului pentru protecția datelor. Deci trebuie să păstrăm alinierea cu regulile aferente din domeniul protecției datelor. Eu sunt pentru această propunere, este una foarte ambițioasă și dacă va avea succes, cu siguranță va fi în beneficiul cetățenilor și companiilor. Dar trebuie să fie fezabilă din punct de vedere tehnic. Avem deja planificate trei reuniuni ale raportorilor din umblă, inclusiv una mâine. Um, și vom avea ocazia să discutăm toate aceste aspecte din perspectivă politică și din perspectivă tehnică. Vom încerca să redactăm amendamentele de compromis ca să putem vota la IMCO în 22 februarie, anul acesta. Președinta, mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Caras din partea PPE, dar presupun că domnul Schwab va, vorbi în numele său. Exact, domnul președinte. Domnul Caras nu e de față, dar m-a rugat să îl înlocuiesc eu și să vorbesc în numele său întâi să mulțumesc domne raportor și apoi să fac câteva comentarii și permiteți-mi apoi și câteva comentarii personale, nume personal. Pentru domnul Caras este important și clar că protecția datelor joacă un rol important și în această dezbatere. Din punctul său de vedere, Comisia Europeană a spus în repetate rânduri că tot ceea ce ține de principiul once only, o singură dată, cu un punct unic, ca pentru fluxul de date, reprezintă o regulă necesară. Trebuie să facem distinția între datele cu caracter personal și cu caracter nepersonal, inclusiv uh, la acest capitol, așa cum am discutat noi și la um, subiectul anterior de pe ordinea de zi. Domnul Cara speră să găsim o soluție și să nu ne îndreptăm către o situație conflictuală. Apoi, domnul Caras vrea să se asigure că accesul la procedurile online uh, este structurat în așa fel încât statele membre, de fapt autoritățile din statele membre, să rămână cele competente, dar să existe proceduri omogene, structurate la fel, pe cât posibil. Pentru asta va fi nevoie de o cooperare strânsă cu statele membre, pentru că nu ne dorim uh, să avem structuri uh, paralele pentru Single Gateway. Vrem să avem o structură unică atât în statele membre, cât și uh, uh, pentru tot ceea ce e în plan transfrontalier. Pentru domnul Caras, totul se leagă de anexa 2 și procedurile ilustrate acolo. Ca și PPE-ul, este și el de părere că trebuie să fim uh, ambițioși la anexa 2 să fie proceduri uh, cât mai multe și cât mai relevante pentru oamenii de afaceri, inclusiv proceduri relevante din punct de vedere fiscal. E conștient că nu există prea mult sprijin din partea statelor membre, dar ar trebui să fim ambițioși împreună cu raportoarea. În al treilea rând, sugerează domnul Caras ca la regimul lingvistic în cazul contractelor, să se găsească o soluție, cam cum o sugerează doamna Miții, să fim realiști și să lăsăm spațiu de manevră statelor membre, sugerând versiunea în engleză și um, o altă limbă învecinată. Alt, astfel, uh, vor putea exista cât mai mulți utilizatori. Mai mult decât atât, domnul Caras mai susține o idee, și anume că este important ca Parlamentul European să fie ambițios, pentru că trebuie să plecăm de la premisa că la Consiliu lucrurile nu sunt privite cu ochi pozitivi. Și adaug încă un element, vă rog, în nume personal, eu cred că nu toate procedurile trebuie să fie uh, online, 100%, pentru că sunt anumite proceduri unde, din punct de vedere juridic, este necesar să poată fi verificată autenticitatea datelor, identitatea unei firme, de exemplu, și atunci ar trebui să putem permite și aceste proceduri pentru că altfel nu are rost să avem un sistem european care să devină o bulă, pentru că nimeni nu mai poate verifica autenticitatea datelor. De aia zic eu că, mai ales la registru, la registrul public, avem nevoie, da, de digitalizare, dar din când în când și de controle personale. Mulțumesc! Thank you, uh, very Mulțumesc foarte mult din partea ECR, doamna Mobaric. Lady Mobaric. Uh, thank you, Madam Chairman. Um, I'm looking forward to beginning the... Mulțumesc, doamnă președinte. Aștept cu nerăbdare întâlnirea de mâine pentru a începe lucrul la amendamentele de compromis. Și cred că aceste amendamente vor arăta cât de dedicați suntem unei administrații digitale eficace și eficiente. E esențial să ne păstrăm un nivel înalt de ambiție. Situațiile transfrontaliere de exercitare a drepturilor sunt foarte grele și pentru cetățeni și pentru firme. Iar aceste dificultăți pe care le întâmpină firmele și în ceea ce privește dubla recuno- recunoașterea reciprocă despre care am discutat ieri, sunt un motiv în plus să le oferim aceste servicii Uh, în mod foarte facil. Acordul nostru final ar trebui să reflecte realitatea, serviciile care nu există online ar trebui să fie oferite în mod digital. Doar pentru că un serviciu există pe hârtie, asta nu trebuie să împiedice sistemele naționale să facă transferul înspre domeniul digital. Dar nu ar trebui să uh, impunem astfel de uh, uh, condiții, de condiționalități referitoare de prezența pe suport fizic. Pentru că uneori este vorba și despre bariere inutile care nu au nicio justificare uh, din punct de vedere al politicilor publice. Deci eu, în amendamentele mele, vă voi, mă voi concentra pe niște chestiuni practice, de exemplu, regimul uh, lingvistic, Aici consider că este foarte important să nu împovărăm administrațiile naționale și să ne bazăm pe expertiza Comisiei. Lucrul acesta ar duce la consecvență în plus și la o bună prezentare a informației uh, și asta va face mai ușoară comparabilitatea între uh, surse de informație. În ceea ce privește utilizarea limbii engleze, acesta este un beneficiu evident pentru țara mea, dar nu cred că așa trebuie să reglementăm regimul lingvistic. Ar trebui ca informațiile să fie oferite în limbile cele mai cerute de către utilizatori. Iar în cele din urmă, cred că în această legislație putem obține o implementare Um, eficace a principiului înregistrării unice, pentru a nu avea situații în care acest principiu este folosit o singură dată. Încercăm să intrăm în economia circulară, nu-i așa? Deci trebuie astfel să ne asigurăm că eficacitatea și simplificarea uh, aduse de acest principiu al înregistrării unice uh, nu se pierd nu toate informațiile trebuie să fie tratate cu mânuși. Uh, anumite informații pot să fie partajate mai ușor decât altele și trebuie ca și legislația să reflecte acest lucru. De asemenea, și consimțământul și conștientizarea din partea consumatorilor sunt probleme importante uh, de care trebuie să ne ocupăm. Deși consimțământul nu este o soluție universală, oamenii trebuie să știe ce li se cere și care sunt consecințele uh, a alegerilor lor. Deci cred că avem un numitor comun bun, aștept uh, propunerile raportoare, raportorului cu privire la raportoare cu privire la uh, ceea ce va urma. Caia Calas, dar presupun că domnul Lockegar va vorbi în numele său. Și eu presupun. Caia cere scuze că nu poate să vină astăzi, dar înainte de ședința de mâine, aș dori să exprim patru aspecte din partea colegei mele. Regimul lingvistic. Utilizatorii pot uh, avea beneficii doar dacă înțeleg ce implică aceste informații, aceste oferte. Deci, uh, deși știm că uh, folosirea tuturor limbilor este imposibilă, uh, Um, folosirea doar limbii uh, statului gazdă și engleze ar fi prea restrictiv. Deci trebuie ca utilizatorii să înțeleagă că um, informațiile le vor parveni și în engleză. Sugestia referitoare la procedurile online care vor fi cele mai utile pentru uh, utilizatori. Nu trebuie să fie foarte multe, pentru că ar fi foarte costisitor, dar trebuie să rămânem totuși ambițioși. În al treilea rând, fără lacune. Dorim să cătăm de acord asupra unei liste de proceduri care trebuie să fie făcute doar online, dar nu trebuie să deschidem astfel lacune pentru statele membre uh, prin care să impună politici în care să ceară neapărat suport fizic. Trebuie să găsim un echilibru între preocupările legate de fraudă uh, și, și um, nevoile reale. Deci trebuie să definim foarte clar uh, când e nevoie de suport fizic. Apoi, Uh, nu trebuie să, le, să obligăm utilizatorii să ofere informații de două ori, în același timp trebuie să respectăm uh, prevederile cu privire la protecția datelor. Nu trebuie să supracomplicăm sistemul astfel încât sistemul să fie de ajutor, să nu existe suprapuneri, să existe Uh, această, să se respecte acest principiu al înregistrării unice. Și aștept cu nerăbdare discuțiile de mâine. Thank you very much. And then for the Greens you have uh, Julia. Iulia Reda din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc raportoarei pentru munca excelentă depusă la acest dosar. Ne apropiem uh, de o soluție foarte rapid, avem deja multe compromisuri pe care le discutăm. Cred că acest exerci- exercițiu al reuniunilor tehnice cu Comisia este foarte util pentru că reprezentanții Comisiei ne-au explicat uh, cum va funcționa acest portal în practică. Ne-a ajutat foarte mult uh, să înțelegem încotro ne îndreptăm. Susțin tot ce a spus doamna raportoare, anume că obiectivul nu este să duplicăm, să dublăm existe- structurile existente, ci să facem toate informațiile să fie găsite în practică prin acest supraportal. În amendamentele noastre am încercat mai mult să completăm munca raportoarei, am încercat să ne asigurăm că informația nu este acolo numai pentru cetățeni, ci pentru oricine are nevoie, adică re- rezidenți sau posibili rezidenți în Uniunea Europeană. Suntem de acord că nu trebuie să existe uh, lacune în calea digitalizării procedurilor, și în acest sens propunerea are câteva puncte slabe. Dacă există într-adevăr excepții care cer suportul fizic, și poate frauda este una dintre ele, atunci acestea trebuie să fie definite foarte clar uh, și să se spună la ce procedură se aplică excepția și în ce condiții și să nu avem o procedură uh, generală și să lăsăm lucrurile la discreția statelor membre. Informațiile trebuie să fie partajate cu consimțământul explicit al utilizatorului și la acest aspect am depus multe amendamente inspirate din recomandarea supraveghetorului pentru protecția datelor. De asemenea, am dorit să adăugăm uh, uh, mai multe informații la anexa 1 Um, pentru că considerăm că în domeniul traficului, de exemplu, multe, mult mai multe informații pot să fie făcute publice. De asemenea, în anexa 2 pot să fie incluse mai multe proceduri care erau incluse în studiul de impact, dar nu în propunerea finală. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm munca la acest dosar și noi credem uh, că putem să ajungem chiar la vot în februarie. Mulțumesc. Doamna Miți are cuvântul acum. Intervenție fără microfon. Mulțumesc foarte mult. Cred că sunt de mare ajutor contribuțiile raportorilor din umbră. Aștept cu nerăbdare să uh, adoptăm acest uh, instrument care este foarte important pentru companii și pentru cetățeni, fie că este uh, vorba despre persoane fizice sau juridice. Este o inițiativă extrem de importantă și să sperăm că va avea succes. După cum am spus, am primit foarte multe amendamente deja și să sperăm că vom avea un rezultat foarte bun. Aștept cu nerăbdare ședințele din, cu raportorii din umbră. Mulțumesc foarte mult. Vom discuta amendamentele de compromis în 21 februarie și vom vota în 22. Uh, cu acestea putem să încheiem ședința din dimineața aceasta. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Doamna președintă mulțumește cu amabilitate și interpreților. Mulțumim și noi. Ne vedem la ora două și jumătate. Poftă bună!